We need to start because we... Bună dimineața, trebuie să începem pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție și avem și o audiere în această dimineață. Ieri vă anunț deciziile coordonatorilor de ieri au fost distribuite și se consideră adoptate. Trecem imediat la audiere cu privire la acordul de liber schimb între Euro- Uniunea Europeană și Republica Corea. Urez bun venit invitațiilor noștri care sunt experți în domeniu și anume în domeniul comerțului internațional. Aș dori însă să îi rog să uh, nu vorbească mai mult de 10 minute în prima intervenție pentru a ne asigura că vom avea timp pentru discuție ulterior. Fără o prezentare de durată, uh, mă rezum să vă prezint uh, oratorii Stephen Woolcock, lector în politică economică internațională la uh, Institutul pentru Economie din Londra. Și este șef al unității, unității de politică comercială internațională Domnule Vulcoc, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l prezint și pe colegul meu, Jack Hockmans, care a contribuit la acest studiu. Este vorba de un studiu pe care l-am făcut noi la LSE și în colaborare cu Universitatea din Maastricht și Institut de Deutschen Wirtschaft. Nu am uh, făcut cercetări noi. Scopul a fost de a evalua activitatea de până acum în legătură cu acordul de prim de liber schimb. Ca prezentare, acordul dintre Uniunea Europeană și Corea oferă oportunități uh, pentru comerț în momentul în care runda de negocieri de la Doha este Uh, stagnantă și acordurile între Statele Unite și Corea nu au fost încă ratificate. Este un uh, acord foarte comprehensiv, poate cel mai inclusiv care a fost uh, negociat de Uniunea Europeană în legătură cu liberul schimb până acum. Se prevede liberalizarea bunurilor, a serviciilor. Acest acord Uh, schimbă și uh, anumite reguli. În ceea ce privește compatibilitatea cu OMC pe care ni s-a cerut să o examinăm, nu există niciun dubiu că acest acord este conform uh, cu articolul 24 GAT și articolul 5 GATS în ceea ce privește reducerea tarifelor și uh, angajamentelor pentru servicii. Aceste reguli sunt compatibile și cu principiile OMC în ceea ce privește uh, măsuri fitosanitare și ajutor pentru comerț. Se, introduce, uh, se introduc și prevederi de implementare mai puternice există anumite domeniu, domenii în care uh, acest acord este OMC plus uh, în ceea ce privește concurența, pentru că nu există prevederi OMC cu privire la competența, în ceea ce privește achizițiile guvernamentale, uh, poate și mai semnificativ în ceea ce privește proprietatea intelectuală, Uh, merge mai departe de acordul TRIPS într-o serie de prevederi, în special în ceea ce privește indicațiile geografice, unde uh, se înființează două registre și corespunde cu ceea ce încearcă să facă Uniunea Europeană în uh, negocierile multilaterale din domeniu. Trebuie să spunem că există în continuare controverse în legătură cu cu impactul acestor acorduri de liber schimb în ceea ce privește uh, negocierile multilaterale și în ce măsură acestea sunt afectate. Bineînțeles, acordurile bilaterale sunt uh, instrumentele folosite de majoritatea părților în acest moment. În ceea ce privește uh, efectul de bunăstare Acestea sunt comentarii bazate pe studii deja existente. Aceste efecte sunt destul de reduse, mai puțin de 1% pentru Corea și mai puțin de o zecime de procent din PIB-ul Uniunii Europene. Beneficiile pentru Corea sunt mai mari pentru că este o economie mai mică și uh, până acum economia Coreei a fost în general protejată. În ceea ce privește dimensiunea, mai majoritatea studiilor, inclusiv unul publicat în luna mai a acestui an, ajung la aceleași concluzii în ceea ce privește efectele comerciale. Este clar că uh, mai multe sectoare din Uniunea Europeană vor avea de câștigat decât de pierdut. Există o perspectivă de câștig pentru sectorul serviciilor, de asemenea mașini, uh, inginerie, produse farmaceutice, produse chimice și, într-o măsură mai mică, alimentele uh, agricole. Cel mai recent studiu comandat de Comisia Europeană sugerează uh, câștiguri de export care însumează în jur de 33 de miliarde de euro pentru Uniunea Europeană. Pare să fie o dimensiune corespunzătoare, este o cifră mai mare decât cea preconizată de studiile anterioare, însă studiul actual a intrat uh, mai în profunzime, încercând să uh, țină cont de toate efectele asupra comerțului în acest sector. Uh, cu toate acestea, acest acord de liber schimb nu va elimina barierele non-tarifare. Poate să elimine tarifele, însă nu barierele non-tarifare, uh, asupra cărora trebuie să continuăm uh, munca. Aceste beneficii depind de măsuri uh, reale de a elimina și aceste bariere non-tarifare efectele comerciale pentru Corea, de asemenea folosind cele mai recente cifre, sugerează uh, câștiguri de export de 23 de miliarde de euro. Deci se scade deficitul Uniunii Europene în raport cu Corea. Majoritatea studiilor arată o concentrare a uh, beneficiilor în Uh, exporturile de automobile și mai puțin în domeniul textilelor și electronice. Uh, textilele sunt mai puțin semnificative din punct de vedere al volumului de comerț. Toate studii, nu toate studiile țin cont de uh, investițiile directe coreene în Uniunea Europeană și anume în facilități de producție în Cehia și Slovacia, de exemplu și acest uh, factor va duce la reduceri semnificative ale nivelului de export din Corea. Și în ultimii ani am văzut o scădere a volumului de exporturi din Corea către Uniunea Europeană. Uh, în ceea ce privește rambursarea taxelor de export, uh, aceasta va fi echivalentă cu o subvenție de export pentru, Corea, pentru sectorul auto corean uh, în, în jur de 1,5%. Ca să trecem la reguli, în ceea ce privește barierele non-tarifare. Se introduc uh, aranjamente sectoriale pentru sectorul automobilistic, uh, mașini și pentru produse farmaceutice. Aceste aranjamente sectoriale par să ofere perspective bune de a uh, elimina barierele actuale, uh, se promovea coreenii vor folosi echivalente pentru standardele internaționale, se folosește un nou concept de moderator în caz de dispută și uh, acest lucru uh, rezultă în proceduri de rezolvare a disputelor mult mai accelerate. În ceea ce privește proprietatea intelectuală, după cum am spus, este primul acord în care Uniunea Europeană implementează obiectivul de implementare mai bună a prevederilor de uh, proprietate intelectuală. Se includ două registre pentru indicatori geografici. Este de asemenea vorba de TRIPS Plus, pentru că Uh, prevede și proceduri penale în cazuri de încălcare a drepturilor de intelectuate, de proprietate intelectuală. În concurență există un acord paralel bilateral în ceea ce privește cooperarea în aplicarea regulilor și acordul include de asemenea proceduri de transparență în ceea ce privește, privește subvențiile, ceea ce reprezintă un nivel GPA+. În ceea ce privește achizițiile, uh, Uniunea Europeană și Coreea au semnat un acord de, comun de achiziții. Toate aceste propuneri sunt GPA și există uh, angajamente uh, suplimentare în domeniul uh, achizițiilor subcentrale care uh, au și prevederi contractuale. După cum am menționat, uh, procedurile de rezolvare a disputelor uh, sunt mai rapide decât cele uh, disponibile sub uh, regulile OMC. În ceea ce privește dezvoltarea durabilă, Uh, standarde de mediu și de muncă. Acest acord include pentru prima dată prevederi care promovează standarde de calitate a muncii. Uh, există însă câteva standarde ale Organizației Mondiale a Muncii pe care Corea nu le-a ratificat încă. Acordul prevede că ambele părți trebuie să re- respecte convențiile uh, Organizației Mondiale a Muncii actuale în vigoare. Domnule profesor, dacă puteți încheia, spune președintele, în ceea ce privește Uh, aplicarea um, există beneficii în aplicarea timpurie, există avantaje pentru uh, industria auto și în domeniul uh, ingineriei mecanice. Un rezumat ar fi că echilibrul pare favorabil pentru Uniunea Europeană. Bineînțeles că toate acordurile comerciale au costuri de ajustare, însă aceste costuri par să fie foarte reduse uh, pentru partea europeană. O opțiune aici ar fi o asistență de ajustare pentru acele sectoare sau subsectoare care vor fi afectate de acord. Creșterea de export pentru Uniunea Europeană va depinde de implementarea eficientă a prevederilor cu privire la barierele non-tarifare. Vă mulțumesc! Următorul nostru invitat este domnul Ignacio Garcia, negociator șef pentru acest acord din partea Direcției Generale Comerț uh, și un invitat uh, constant al comisiei noastre. Aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte mult. Colegul meu, Sulivani, își cere scuze că din motive personale nu a putut să fie prezent astăzi așa cum ar fi dorit. În primul rând, doresc să salut acest studiu foarte bun, care după mine este unul foarte cuprinzător. Și aș dori să discut în intervenția mea numai patru puncte. O să încerc să vă prezint fapte concrete în uh, discursul meu. În primul rând uh, este vorba de uh, ce despre acest first mover advantage uh, în industria manufacturieră. Principalele sectoare manufacturiere în ce privește exporturile cu Corea sunt uh, mașinile, piese auto și produsele farmaceutice. Iar uh, aici uh, tarifele sunt ridicate, taxele sunt ridicate între 6 și 8% din partea Coreei, iar în unele domenii Concurența este acerbă cu alte țări OECD, mai ales Japonia și Statele Unite ale Americii. În toate aceste uh, sectoare, uh, tarifele vor fi eliminate pentru Uniunea Europeană uh, cel mai târziu, în trei ani. Iată, deci avem acest avantaj first mover dacă ne gândim la eliminarea taxelor vamale care, pe care le aduce acest acord. În al doilea rând, aș dori să vă vorbesc despre importanța abordării puse la punct prin acest acord uh, în ceea ce privește barierele netarifare în calea comerțului. Vreau să vă spun foarte clar că în ceea ce privește industria auto, uh, uh, electronică și farmaceutică, toate aceste bariere netarifare care există la ora actuală și care au fost identificate de industriile relevante Există dispoziții foarte clare în acord pentru eliminarea acestora. În ceea ce privește industria auto, principal, principala barieră este faptul că Coreea aplică standarde europene și americane în același timp, o, o combinație foarte ciudată. Și asta pentru a vinde o mașină în Coreea, trebuie să te adaptezi uh, pieței coreene, ceea ce înseamnă costuri ridicate pentru fabricanți. Dar această problemă este soluționată în anexe pentru că există pentru toate regulamentele, pentru toate normele de mediu și uh, de securitate, Corea așteptă că standardele și normele europene sunt echivalente celor coreene. În cazul produselor electronice, principalul obstacol uh, de pătrundere pe piață este că Corea aplică un regim reglementativ foarte strict în ceea ce privește testarea în laboratoarele coreene a produselor provenite din țări terțe. Iar în acest acord, sistemul uh, reglementativ va fi mai mult ușurat. Dar există riscul să apară noi obstacole netarifare pe viitor, dar acordul are dispoziții obligatorii pentru evitarea unei astfel de situații și mecanisme de soluționare a disputelor foarte rapide. Și rapide, mai ales în industria auto, unde în 75 de zile ajungi la o hotărâre independentă din partea unei instituții terțe în ceea ce privește respectarea angajamentelor de către Corea. Iar lucrurile merg mai repede acum decât în cazul acordurilor dintre Corea și SUA. Iar În ceea ce privește uh, barierele netarifare în industria auto și electronice, dispozițiile din acordul nostru sunt mult mai bune decât cele din acordul cu uh, SUA. Este foarte important că pentru prima dată am încheiat un ALS cu o țară asiatică, iar această țară a acceptat uh, abordarea Uniunii Europene în ceea ce privește regulile și normele. Acest lucru este valabil în ceea ce privește uh, mașinile, uh, industria auto, um, uh, industria electronică și, bineînțeles, consider că acest acord reprezintă o abordare inovatoare în ceea ce privește chestiuni sociale de forță de muncă și mediu înconjurător, Antevorbitorul meu a menționat pe scurt aceste lucruri, dar doresc să subliniez un lucru. În ceea ce privește con Convenția Organizației Mondiale a Muncii, Convenția nu se limitează la Uh, acest acord nu se limitează la aplicarea convențiilor încheiate. Există angajamentul de ratificare a convențiilor, de aplicare eficientă a convențiilor care au fost deja ratificate, iar, iar în cazul în care nu a fost ratificată, ratificată convenția, există dispoziții care se asigură că uh, se respectă drepturile fundamentale în uh, declarația Organizației Mondiale a Muncii din 79. Iată, deci, uh, ne asigurăm că toate acordurile internaționale um, uh, sub egida OMM sunt respectate. Iar uh, aici va fi implicată în mod direct societatea civilă prin uh, înființarea unui grup consultativ al societății civile unde vor fi reprezentate um, ONG-urile și um, grupurile de interese ale societății civile. În ceea ce privește punctele sensibile, într-adevăr, în cadrul acestor negocieri ne-am dat seama că există niște puncte sensibile uh, pe partea europeană. Noi am încercat să ne asigurăm că uh, Eh, toate acestea sunt respectate în acord. Aș dori să eh, menționez câteva. Mai întâi, perioada de tranziție pentru eliminarea tarifelor în domeniile mai delicate este mai lungă, 5 ani. Eh, în zonele cele mai delicate nu a existat o relaxare privind regulile de origine din partea Uniunii Europene și există mecanisme în acord, clauze de salvgardare și o, o clauză privind rambursarea taxelor vamale de soluționarea problemelor dacă acestea se ivesc. Sunt convins că uh, prin activitatea Parlamentului European și prin procedura de codecizie uh, vom uh, reuși să să soluționăm orice probleme s-ar prin mecanismele prevăzute în acest acord. Cred că o să mă opresc aici uh, și uh, studiul uh, acesta ne-a arătat că chestiunea rambursării taxelor vamale, chiar dacă într-adevăr reprezintă o problemă, nu, nu este o problemă foarte gravă la nivel economic dacă o comparăm cu profiturile pe care le vom obține prin acest acord de liber schimb. Vă mulțumesc! Thank you, Ignacio, including for the saving of time. Mulțumesc foarte mult, Ignacio, și pentru că v-ați respectat timpul de vorbire. Următorul nostru vorbitor este Ivan Hodak, secretar general al um, Asociației Constructorilor de Mașini Europeni. Domnul Hovac um, a studiat științe politice și economice la Universitatea din Copenhaga și studii europene la Universitatea din Bruj. Aveți cuvântul, vă rog. Yes, uh, thank you very much, Chairman, and um, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și uh, mulțumesc și Comisiei pentru că ne-a dat ocazia încă o dată să ne prezentăm propunerea legată de proiectul de acord de liber schimb cu Coreea. În primul rând, foarte pe scurt, trebuie să spun că acest corus nu a fost ratificat, ceea ce demonstrează că există în continuare câteva probleme și știm că problemele cheie se concentrează în sectorul auto, deci nu e nimic nou aici. În al doilea rând, apreciem foarte mult studiul care a fost uh, realizat uh, și vă atrag atenția că este doar uh, un sumar, un rezumat al materialelor deja existente despre care știm și nu există de fapt nicio nouă evaluare aici. În primul rând, o să vă dau câteva cifre legate de industrie și o să le amintesc tuturor că în conformitate cu statisticile Uniunii Europene, 36,6% din toate locurile de muncă um, în sectorul auto provin din acest um, sector al producătorilor de um, mașini. În situația actuală, Tendințele principale în industria auto sunt, după cum știți, ne confruntăm cu competiție globală, cu China, cu India, cu Brazilia și așa mai departe. Și toate aceste țări își protejează sectorul auto și vom vedea acest lucru și pe viitor. Acest lucru a apărut în acordurile bilaterale cu uh, India și cu China și e foarte interesant că toate încearcă să-și protejeze acest sector auto. Și avem senzația că Uniunea Europeană nu face același lucru. Și, așa cum am spus, și noi avem un sector auto extrem de important pentru economia europeană. Trebuie să păstrăm baza de producție în Europa și ceea ce se întâmplă astăzi, că în urma negocierilor uh, pentru acordul de liber schimb, uh, vedem că baza de producție se mută în afara Europei, ceea ce duce la probleme um, pentru sectorul industrial în ceea ce privește obligațiile de mediu, obligațiile de siguranță și așa mai departe. Foarte pe scurt, o să analizez și acest acord de liber schimb cu Coreea de Sud și cu sectorul auto. Știm cu toții că sectorul auto a fost un sector cheie în cadrul negocierilor și credem cu tărie că fără uh, să avem o înțelegere bună în acest sector, coreenii nu ar fi semnat. Acest lucru a fost recunoscut și de sectorul industrial și de autorități și de presa coreeană. Avem uh, tarife care vor uh, dispărea atât pe partea coreană cât și pe partea europeană și nu avem niciun fel de problemă cu asta. Deci trebuie să subliniez, nu avem nicio problemă în redactarea sau în încheierea acestui acord, dar vrem să fie un acord echilibrat și credem că în acest moment acordul nu este echilibrat. Da, e adevărat, Multe dintre barierele non-tarifere au fost desființate și vă mulțumim pentru asta, dar există posibilitatea ca coreenii să introducă alte bariere non-tarifare și dacă vedeți, clauza de salvgardare nu ne acordă niciun fel de garanție că autoritățile coreene nu vor introduce noi bariere în calea comerțului și am văzut deja acest lucru în uh, cadrul negocierilor pentru noua legislație. Deci, pe scurt, este foarte clar că sectorul auto a fost un sector cheie în cadrul procesului de negociere și a fost în mod clar um, un motiv de negociere puternic. Avem pe piața uh, coreană 500 de milioane de consumatori. Piața de mașini în Coreea este de 1,4%, piața în Uniunea Europeană e 3,4%. Deci, exporturile bilaterale de mașini, în medie, în ultimii patru ani, a ajuns la 32 de milioane 500 de mii de mașini care pleacă din Uniunea Europeană spre uh, Corea și 41 de milioane care vin înapoi. Acest export bilateral reprezintă 1% din exportul total al Uniunii Europene al, uh, de mașini și reprezintă 25% din exportul corean. Uh, de mașini. Deci vedeți care este dezechilibrul aici. Și dezechilibrul se vede foarte clar și în deficitul de bunuri în care în um, Corea există 14 miliarde, iar în Uniunea Europeană 3 miliarde și jumătate, cifre provenite de la Eurostat. Asta înseamnă că deficitul Uniunii Europene în comerțul Corea reprezintă 25% din deficitul total și în conformitate cu evaluarea de impact a Comisiei și cu evaluarea noastră, acest deficit va crește și cifrele ajung pe undeva pe la 5 miliarde de euro. Deci avem deficite enorme în acest sector, deschidem un alt sector, nu facem nimic pentru a duce un echilibru aici uh, și în mod clar deficitul va crește în domeniul uh, sectorului auto. Apoi, concurența neloială. Așa cum am spus, industria nu are nimic împotriva liberului schimb și sprijinim în mod clar deschiderea unor noi piețe și așa mai departe, dar nu putem accepta competiție neloială. Credem cu tărie că această retragere a taxelor vamale care a fost uh, acordată Coreei uh, dar nu a fost acordată niciunei alte țări din OCDE până acum, creează o concurență neloială care este, reprezintă un obstacol major pentru noi și ca atare solicităm retragerea acestei um, amânări a taxelor după ce se elimină tarifele, astfel încât să avem o relație mai echilibrată. Uniunea Europeană nu a acordat niciodată acest, uh, această rambursare a taxelor vamale și, în mod clar, acest lucru reprezintă un precedent pentru viitoarele acorduri de liber schimb pe care Uniunea Europeană le va negocia cu alte țări cifrele referitoare la această retragere a taxelor vamale diferă uh, enorm. Dar dacă mă bazez pe aceste studii independente care au fost realizate de niște firme elvețiene și dacă luăm o, un preț mediu de 10.000 de euro pentru o mașină iar uh, retragerea taxelor vamale poate duce la 300-400 de euro per mașină, este foarte clar, așa cum s-a declarat deja într-un uh, interviu într-un ziar german, scopul acestui acord uh, nu a fost acela de a deschide piața coreeană pentru producătorii mici de mașini deci dacă noi deschidem piața europeană pentru producătorii coreeni, de ce nu se poate și invers? Celelalte probleme pe care le avem cu clauza de salvgardare este clauza bilaterală de salvgardare care ar trebui să ne acorde posibilitatea să oprim importurile, să luăm măsuri imediat noi nu credem că aceste clauze de salvgardare sunt operaționale și problema cu ele este că sunt limitate în timp. Ele n-ar trebui să fie limitate în timp. De ce le-am limitat la zece ani? Clauza de salvgardare ar trebui să rămână. Și clauza de salvgardare, în mod clar, nu echilibrează această lipsă de echilibru care a fost creată în special de retragerea taxelor vamale. Deci am dori să mulțumim uh, Parlamentului European și statelor membre și Consiliului și sperăm ca ei să clarifice definirea a uh, ceea ce creează prejudiciu. Știu că s-a realizat deja, s-au realizat deja foarte multe de către Comisie și trebuie să dăm dreptul uh, industriei să solicite o investigație. Înțeleg că acest lucru se va întâmpla. Deci trebuie să rezolvăm această problemă a clauzei bilaterale de salvgardare. Trebuie de asemenea să vorbim și despre rambursarea taxelor vamale. Această clauză va fi operațională, s-a spus că va fi operațională imediat, dar nu este. Și când ne uităm la evaluarea comisiei, vedem că industria nu va avea de câștigat din acest acord de liber schimb efectele negative sau lipsa de echilibru uh, vor duce la o deteriorare cu încă cinci miliarde de euro, cifre care apar în evaluarea de impact și ocuparea forței de muncă în Europa va scădea cu 1,5%. 1,5% în acest sector uh, auto înseamnă 50.000 de de locuri de muncă și închiderea a 10 fabrici. Deci dacă vrem să mutăm baza de producție din Europa, exact asta trebuie să facem. Dacă vrem să o păstrăm în Europa, atunci trebuie să ne asigurăm că acest acord este echilibrat și nu doar pentru alte industrii, ci și pentru industria auto europeană. Evaluarea de impact uh, spune că va exista o creștere de 400% a exporturilor dintre Uniunea Europeană către Coreea. Noi credem că este o greșeală de tipar sau ceva de genul ăsta, pentru că nu credem că este posibil uh, să existe o creștere de 400% a exporturilor noastre către Coreea. Și nu în ultimul rând, trebuie să avem o posibilitate reală de a ne asigura că coreenii nu vor introduce noi bariere în calea comerțului și pentru că acordul nu ne acordă nouă această posibilitate, dar le acordă lor posibilitatea de a introduce noi bariere, în special în domeniul mediului și așa mai departe. Deci sper că vom vedea un, un acord mai echilibru. Președintele, da, v-ați exprimat punctul de vedere foarte clar. Următorul nostru vorbitor este uh, directorul uh, forumului de management uh, a lucrat ca uh, expert juridic pentru Comisia Europeană și pentru um, Comisia Federală a Băncilor. Din 1999 este uh, director uh, administrativ al Fondului Social European. 10 minutes, please. Thank you, Chairman. 10 minute, mulțumesc. First of all, thank you very much for the, for the invitation. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că mi-ați făcut această invitație de a, de a, a vă face această prezentare. FTA reprezintă toate sectoarele din, din domeniul serviciilor și le-am le-am enumerat aici pe listă să înțelegem ce înseamnă servicii. Servicii înseamnă asigurare. Domnul președinte, pe vorbitorul. Vă rog frumos, să încheiați uh, conversațiile particulare, mai ales cu voce tare, fiindcă ne perturbă activitatea uh, noastră. Mulțumesc, domnule președinte. Deci este vorba de asigurări și intermediere, servicii bancare, serviciile mediului de afaceri, servicii profesionale, către mm, agricultură, dar și uh, mediul, uh, judecă, mediul uh, justiției, servicii energetice, servicii de, servicii de telecomunicații, de, de mediul înconjurător, turism, toate acestea sunt foarte importante pentru economie, economiile noastre, știm foarte bine. Serviciile joacă un rol foarte important la nivel economic. S-a vorbit despre importanța sectorului auto, dar vreau să vă reamintesc că în servicii 60% din uh, PIB este generat de sectorul privat în acest domeniu. Deci sectorul privat reprezintă 60% din, din toate serviciile europene, 65% din ocupare la nivel european este tot în sectorul privat, în servicii. Deci este vorba despre 100 de, peste 100 de milioane de lucrători și uh, noi credem că doi din trei lucrători europeni lucrează pentru, uh, desfășoară o activitate internațională în servicii. Deci, uh, comerțul internațional este foarte important în acest domeniu, iar aleseu cu Coreea este și el foarte important, iar cifrele ne arată foarte clar acest lucru. Exportul în uh, ultimii cinci ani a crescut exponențial cu peste 42%, iar Coreea este deja un partener foarte important în domeniul serviciilor al Uniunii Europene. Iar tendința uh, ascendentă va continua în următorii ani. Dacă analizăm acum uh, excedentul net uh, al schimburilor comerciale cu Coreea, avem uh, un excedent net care a crescut de la 2,3 uh, miliarde de euro în 2004 la 3,4 milioane de miliarde de euro deci este vorba de o creștere de aproape 50%. Și uh, acest, această tendință ascendentă va continua, nu există motive să nu se întâmple acest lucru și sperăm că acest ALS va consolida această tendință și ne va uh, aduce și mai multe profituri în regiune. Iată, deci, uh, e vorba de o creștere de 10% anual. Acum, dați-mi voie să vă propun următorul scenariu. Dacă analizăm, dacă ne gândim la Um, comerțul um, uh, Uniunii Europene către Corea ca excedent net. Dacă ne gândim uh, că acum deja tendința este de 10% pe an uh, creștere, iar Eurostat a um, spus într-un studiu că comerțul cu Corea este mai scăzut decât cu restul lumii, deci cu 12%, noi sperăm, noi considerăm că acest acord este foarte important pentru a crește acest procent, să spunem că vom avea o creștere de 15% uh, în ceea ce privește excedentul uh, bugetar cu Corea, ceea ce înseamnă 9,6 miliarde de euro, ceea ce va fi foarte benefic pentru deficitul bugetar la nivel general, ceea ce înseamnă că avem un câștig net după 5 ani de punere în aplicare a, acordului de 2,2 miliarde de euro o situație, bineînțeles, uh, foarte bună și uh, în situația de criză economică cu care ne confruntăm, avem nevoie să, um, să canalizăm acolo unde se manifestă creșterea. Și iată, deci, o ocazie foarte bună pentru sectorul nostru. Sperăm, deci, că Parlamentul European va ratifica acordul de liber schimb cu Coreea. Serviciile nu înseamnă uh, doar comerț transfrontalier, ci în egală măsură înseamnă investiții străine directe. Noi uh, dorim uh, să um, oferim servicii clienților noștri acolo unde se află ei, deci dorim să înființăm filiale în țări diferite, în diverse țări. Aici este vorba de, cum am spus, de investiții străine directe și dacă ne uităm la cifre între Uniunea Europeană și Coreea de Sud, vedem că tendința, și aici este foarte importantă, iar în ultimii cinci ani Uniunea Europeană, Europa, a investit 12 miliarde de euro în Corea de Sud. Nu se cunoaște destul faptul că um, investițiile străine reprezintă 74% din toate investițiile um, care au ajuns în Corea um, țin de, se, de sectorul serviciilor. Până acum, Corea nu are o poziție prea bună în ceea ce privește um, absorpția investițiilor străine din Europa. Uh, Corea este un uh, partener comercial uh, foarte bun al Uniunii Europene, dar în continuare există foarte multe bariere, mai ales în sectorul serviciilor, în ceea ce privește fluxul um, investițiilor străine. Iar acordul negociat este foarte important, fiindcă el va îmbunătăți situația companiilor noastre în ceea ce privește desfășurarea uh, afacerilor în uh, Corea de Sud. Sectorul serviciilor uh, sprijină cu tărie ratificarea acestui acord de liber schimb din mai multe motive. Noi înțelegem mesajul transmis de industria auto și alte industrii manufacturiere, înțelegem îngrijorările acestor uh, industrii și suntem de acord cu um, clauzele de salvgardare, pentru că Parlamentul European trebuie să se asigure că există un teren echitabil în aceste industrii. Dar dorim ca Parlamentul să evalueze adecvat uh, beneficiile pe care le-ar aduce acordul uh, um, în întregime și aici, bineînțeles, se, include și, se includ și profiturile aduse din domeniul, din domeniul serviciilor și, așa cum am spus, acesta este coloana vertebrală a economiei europene. Mai există un uh, element foarte important care a fost deja menționat și anume că acest acord de liber schimb va reprezenta un precedent foarte important pentru acorduri similare pe viitor. Și știm foarte bine că um, în strategia globală și în politica comercială viitoare vom încheia acorduri similare și cu multe alte țări, iar Um, un lucru important este în joc aici. Dacă acest acord nu este ratificat de Parlamentul European, așa cum se întâmplă în SUA de către Congres, trebuie să fie ratificat, atunci politica comercială uh, va avea de suferit din cauza um, faptului că va fi știrbită credibilitatea. Pentru că acum vin, la, uh, vin din urmă uh, India, Singapore, Mercosur, iată alte ALS-uri care vor fi semnate și vor trebui fi, să fie ratificate. Și aici vom avea beneficiul acestui first move mover, primii care activează pe piața coreană, ceea ce este foarte important pentru companiile din domeniul serviciilor, pentru că dacă suntem primii care obținem un permis, o autorizație, o, un anumit um, segment al pieței, atunci suntem într-o poziție privilegiată din punct de vedere concurențial. Acest um, ALS ne va oferi foarte multe instrumente, ne va oferi acces pe piață de plin uh, și al companii, pentru companiile noastre, ceea ce um, dă o siguranță pentru investițiile noastre. Iată un element foarte important uh, la nivelul investițiilor. Uh, negociatorii coreeni au fost dispuși să, să um, trateze pe picior de egalitate la, la nivel legal companiile noastre uh, din domeniul computerelor, afacerilor, uh, construcțiilor. Înainte aici exista obligația de a avea uh, un uh, subcontractant și turismul a intrat aici și alte sectoare. Mai sunt alte sectoare unde liberalizarea nu este completă, dar trebuie să spunem că am bătut foarte mult drum. Um, angajamentele Coreei în cadrul GATS sunt obligatorii pentru noi la ora actuală și, um, procent, și um, angajamentele erau foarte scăzute. În uh, oferta revăzută în cadrul uh, negocierilor de la Doha uh, în ceea ce privește GATS, angajamentele au mai crescut, dar, după cum știm, Doha s-a blocat, deci baza de negociere au fost tot angajamentele trecute. Și văzând ce au oferit altor parteneri comerciali ale Coreei, iar aici vorbim de acordul cu uh, uh, SUA, Cor, Corus, și aici în toate domeniile serviciilor, acordul pe care îl aveți în fața ochilor la ora actuală um, ne, ne oferă avantaje mai multe decât, uh, decât uh, primește SUA. Iar în ceea ce privește accesul pe piață, acesta este treptat și mai mult avem posibilitatea de a ne folosi uh, titlul, uh, titlurile noastre, ceea ce este foarte important pentru, pentru juriști. Guvernul, um, guvernul um, corean uh, a, a negociat cu Uniunea Europeană o clauză de revizuire. În ceea ce privește telecomunicațiile, avem uh, o limită de 49% și pot să vă, ar putea să vă enumăr, enumăr toate sectoarele, dar am trimis deja o analiză membrilor comisiei dumneavoastră, astfel încât mesajul pe care îl dorim să, pe care dorim să-l transmitem astăzi este să se ratifice și să se pună în aplicare acest acord cât mai repede cu putință. Vă mulțumesc! Domnul președinte, Vreau să vă spun înainte de a da cuvântul următorului vorbitor că veți primi în curând toate prezentările pe care le-ați urmărit uh, astăzi. Următorul nostru vorbitor este domnul René Van Sloten, director uh, um, al Consiliul European al Industriei Chimice mm, este absolvent al Universității din Groningen și a, a făcut un masterat la Universitatea din Bruges. A, a ocupat funcția actuală în uh, anii 90, a intrat în companie în anii 90. Domnule Van vă mulțumesc pentru prezență și aveți cuvântul. My presentation does not appear to be... Mulțumesc, se pare că prezentarea mea nu este pe mm, discul laptopului. Okay. Thank you, Chairman. Uh, first of all, I'd like... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc Comisiei INTA că m-a invitat la uh, dezbaterea acestui acord de liber schimb cu Corea. Când a fost parafat acordul în octombrie, noi am dat o declarație de presă prin care salutam acest lucru. Este vorba de o evoluție foarte importantă. Susținem acordul negociat și felicităm Comisia pentru că a obținut condiții extrem de bune pentru industria chimică. Vreau să încep prin a vă spune cât de important este comerțul internațional pentru industria chimică. Suntem o industrie eterogenă, avem mii de produse și nu poți să ai o industrie de textile, o industrie auto, de electronice competitive, competitivă fără uh, componente chimice. Suntem motorul in, tuturor industriilor. Vă arăt acum cât de importante cât de important este comerțul extern pentru industria noastră. Vedeți ce s-a întâmplat între 1995 și 2009. Vânzările pe piața internă și vânzările pe piața extern, externă. Vedeți că vânzările interne au uh, scăzut de la 58% la 26%. De asemenea, vedeți cât de importantă a fost uh, piața uh, intraeuropeană, care reprezenta doar 27% și a ajuns la 48% în 2009. De asemenea, exporturile către țările terțe au crescut de la 15% în 1995 la 26% în 2009. 25% din comerțul nostru este cu piețele externe. De aceea, liberul schimb este extrem de important pentru industria noastră, pentru a avea un acces mai bun la toate piețele. Aici vedeți fluxurile de Uh, fluxurile comerciale cu uh, toate regiunile economice majore. NAFTA este un actor cheie, Asia, de asemenea, o destinație importantă. Ceea ce se vede aici este că, de exemplu, comerțul cu Statele Unite ajunge la un volum de 50 de miliarde de euro. Pentru a vă da un exemplu foarte succint, avem tarife pe comerțul, la comerțul cu cei mai importanți parteneri comerciali. Dacă pe acești aceste 50 de miliarde se aplică un tarif de 3%, 1,5 miliarde sunt plătite pe comerțul între Uniunea Europeană și Statele Unite. Acest lucru reprezintă 1,5 miliarde. O treime din uh, toate comerț, tot, toate schimburile uh, din domeniul chimiei sunt făcute între companii, înseamnă că se plătește 1,5 se plătesc 1,5 de milioane de euro pentru un comerț între companii. Corea este o piață importantă, uh, are uh, o importanță între cea a Regatului Unit și a Italiei. Uh, bineînțeles că Statele Unite sunt uh, o piață foarte importantă, după aceea China, Germania, Japonia. Acestea sunt primele 30 de state cu care uh, avem relații comerciale. Și Corea este una dintre primele 10. Cum a decurs, cum a evoluat comerțul cu Corea în ultimii ani? Vedem că atât exporturile cât și importurile au crescut. Însă exporturile au crescut mai mult decât importurile. Nu luați în seamă scăderea din 2009, este vorba de efectul crizei economice. Însă vedeți că există un surplus comercial de 1,5 miliarde de euro pe an ceea ce înseamnă că suntem foarte competitivi pe piața coreană. Uh, ce se exportă înspre Corea de Sud? Se exportă orice substanțe chimice, uh, produse inorganice simple, polimeri, uh, produse chimice pentru consumatori, însă foarte puternici, foarte puternic suntem reprezentați în produse petroliere și produse derivate. Vedeți că importurile din Corea de Sud uh, se uh, concentrează pe polimeri. Corea de Sud are un sector al polimerilor foarte important. De aceea, pe acest segment ne așteptăm să existe o competiție mai mare din partea Coreei de Sud pe piața comunitară. Însă noi, industria chimică, nu ne temem de această concurență. Comerțul și liberul schimb sunt benefice pentru industria noastră. V-am dat un exemplu în acest sens. Dacă se liberalizează comerțul cu substanțe chimice, prima industrie care beneficiază este industria chimică, pentru că noi nu producem toate uh, produse, substanțele chimice, și astfel se reduc costurile de producție și pot să beneficiezi mai mult. Din ce în ce mai multe state își dau seama că liberul schimb cu produse chimice este un lucru bun. China este un exemplu excelent. Au eliminat barierele și au primit un avantaj enorm Uh, dar și în industriile dependente. Chiar și o țară care impune tarife înalte, în mod tradițional, cum ar fi India, a înțeles acest lucru. India a început uh, liberalizarea autonomă a substanțelor chimice, pentru că au văzut efectele. Liberul schimb este uh, extrem de important în acest sens. Am dorit să existe o liberalizare a uh, comerțului cu produse chimice în cadrul OMC. Știm că aceste negocieri ale OMC-ului sunt uh, în momentul actual oprite și de aceea salutăm acest acord care ne permite să mergem mai departe decât am fi putut să mergem prin OMC. Am avea și câteva uh, cerințe Uh, cred că, credem că aceste acorduri trebuie să fie încheiate cu state care au uh, potențial economic. Trebuie să ținem cont de faptul că există un risc de a fi excluși de pe o piață în care partenerul comercial important a încheiat un acord. Uh, Statele Unite au un acord NAFTA cu Mexic însă noi nu. Trebuie să uh, supraveghem și ceea ce se întâmplă în restul lumii. Uh, partenerii noștri cheie sunt Statele Unite, China, Japonia, Mercosur, uh, Corea de Sud, India, ASEAN și Ucraina. Noi nu ne temem de concurență. Concurența a fost bună pentru industrie, ne-a făcut mai eficienți și ne-a expus uh, globalizării, însă ne-a ajutat să devenim mai inovatori, mai eficienți energetic și am devenit lideri mondiali. Asta trebuie să examinați relațiile comerciale și potențialul viitor. Trebuie să vedeți ce fac celelalte state. Regulile negociate sunt bune pentru sectorul nostru și acest exemplu ne arată că trebuie să ne asigurăm că trebuie să uh, stabilim de la bun început condițiile uh, care sunt esențiale pentru noi. S-au eliminat toate. Uh, nu trebuie să se facă excepții pe tarifele industriale, trebuie să se elimine toate barierele non-tarifare și aici uh, uh, mulțumim Comisiei din nou. Nu trebuie să plătim noi uh, pentru cei care sunt mai puțin liberali. Acesta este un acord bun pentru că acoperă uh, alte domenii, nu doar accesul pe piață, ci și investițiile, proprietatea intelectuală după cum am spus, anumite segmente suferă, suntem mai vulnerabili pe sectorul polimerilor, însă, în general, este un acord extrem de bun și am negociat un acord de liberalizare în trei, trei pași pentru sectorul polimerilor comunitar. Dacă nu încheiem acest acord, nu trebuie să ne așteptăm ca alții să uh, intre în acorduri comerciale cu noi. Vă mulțumesc foarte mult. Ultimul nostru uh, orator este domnul Roland Schneider, consilier politic la Comisia Sindicală Consultativă pe lângă OCDE. A lucrat la Institutul Economic de Cercetare al Sindicatelor Germane. și are experiență și în domeniul educației. Domnule Schneider, aveți cuvântul. Welcome. Thank you. Vorbitorul vorbește fără microfon. Vă mulțumesc că mi-ați acordat ocazia de a vă împărtăși câteva idei legate de acest acord de liber schimb, așa cum uh, apare el în uh, cadrul discuției noastre. Mă bucur să vă prezint TUAC, care este Comitetul Consultativ al Sindicatelor. În termeni juridici, noi suntem o organizație sindicală internațională, avem membri și în Coreea și tocmai de aceea TUAC uh, este la curent cu ceea ce se întâmplă pe teren în Coreea. S-a subliniat faptul că acest acord de liber schimb cu Coreea este unul din cele mai cuprinzătoare acorduri de liber schimb care au fost vreodată negociate de Uniunea Europeană. Și de un interes deosebit, cel puțin din punctul de vedere al sindicatelor, este sau sunt prevederile de la capitolele 13 și 15 ale acordului pentru că ele intenționează să faciliteze uh, respectarea uh, standardelor de muncă, care sunt susținute și de un mecanism de monitorizare foarte strict din partea ambelor părți și care ne oferă o ocazie deosebită societății civile să participe, inclusiv participarea um, sindicatelor și a organizațiilor de afaceri. Problema cheie pentru uh, sindicate este următoarea. Ne putem aștepta ca autoritățile coreene să fie serioase în ceea ce privește angajamentele pe care și le-au luat în ceea ce privește uh, respectarea drepturilor lucrătorilor, așa cum apar ele în uh, capitolul 13, și ca să răspundem la această întrebare, luând în calcul um, experiența noastră cu reforma relațiilor de muncă și cu dreptul muncii care au apărut în Corea în ultimii 20 uh, de ani nu sunt foarte încurajatoare, dar Înainte de a discuta mai pe larg despre situația din Corea, o să vă spun câte ceva despre prevederile cheie ale capitolului 13. Poate ați observat că sindicatele din cauza că unele dintre ele au uh, emis deja declarații de presă, uh, sindicatele apreciază faptul că se includ aceste standarde de muncă în uh, articolele 13.4 și 13.6 din acord. Și același lucru se aplică și angajamentului de a implementa uh, Convenția ILO și suntem de acord că părțile nu ar trebui să reducă rolul acestor instituții pentru a încuraja comerțul. Cel puțin așa este interpretarea mea acestui, acestei uh, prevederi din articol. În ceea ce privește Corea, angajamentele legate de recunoașterea standardelor proaste de muncă sunt în contrast puternic cu politicile uh, din dreptul muncii și cu relațiile industriale, cu reforma relațiilor industriale. Săptămânalul britanic uh, The Economist a scris de curând despre situația uh, sindicatelor din Corea și a rezumat uh, măsurile recente sugerate de președinție și de partidul conducător în Corea care a spus că măsurile au fost uh, făcute astfel încât să slăbească uh, sindicatele și să întărească concurența dintre sindicate. Deci cred că este corect să spunem că această represiune condusă de guvern a fost o, un element cheie al uh, politicilor industriale și al relațiilor industriale uh, din Corea în ultimele decenii. Și acest lucru se reflectă în special în faptul că un mare număr de sindicaliști au fost arestați pentru simplu motiv că au îndeplinit sarcini tradiționale uh, sindicaliștilor, încercând să uh, câștige noi uh, aderenți sau uh, făcând grevă pentru condițiile de muncă. În conformitate cu cele mai recente statistici oferite de afiliații noștri din Corea, în ultimii 12 ani, și subliniez 12 ani, uh, pentru că această perioadă acoperă trei, președin- trei președinți diferiți. Deci, în această perioadă, numărul celor închiși, sindicaliștilor închiși, s-a ridicat pe undeva pe la 2200. Și dacă vom vorbi cu reprezentanții coreeni vineri, uh, se va pune această întrebare. Câți uh, sindicaliști au fost uh, Uh, arestați în Franța ieri și când o să răspund eu uh, că la noi nu se întâmplă așa ceva, uh, ei o să-mi răspundă, păi în sectorul de transport public a avut loc o grevă ieri, nu? Și asta este o problemă. În Corea nu ai voie să faci grevă, pentru că lista serviciilor esențiale este o listă destul de uh, lungă și nu uh, respectă recomandările ILO. Uh, autoritățile coreene nu au respectat uh, recomandările care le-au fost făcute de OCDE și nu au acționat în conformitate cu respectarea acordului uh, liniilor directoare OCDE, care este, de fapt, uh, o lege neobligatorie care promovează responsabilitatea socială. Uh, dar coreenii nu au făcut absolut nimic pentru a uh, implementa aceste linii directoare ale OCDE și, nu în ultimul rând, ar trebui să menționez că Prevederile din acord, cel puțin cele din uh, capitolul 13, sunt uh, uh, rezumate în uh, declarația summitului de la uh, Pittsburgh, summitului G20 și următoarea pagină din prezentare se referă aici la un raport recent care a fost emis de Confederația Internațională a Sindicatelor cu sediul la Bruxelles un raport legat de încălcarea drepturilor uh, sindicale și nu cred că e cazul să intru în detalii aici, dar aș dori să vă spun măcar uh, punctele importante ale acestei secțiuni în uh, Corea. În primul rând, există o represiune uh, Uh, curent a organizării de sindicate. Al doilea uh, lucru se legă de activitățile sindicale tradiționale. Dacă sindicatele încearcă să recurgă la greve, activiștii sindicali și membrii sindicali se confruntă cu posibilitatea uh, închisorii și a punerii sub acuzare în conformitate cu codul penal din Corea care descrie grevele ca fiind o obstrucționare a afacerilor. Există și alte probleme legate de sectorul public. Funcționarii publici din Corea nu uh, au voie să acționeze în uh, conformitate cu standardele de muncă. Nu toți au voie să se înscrie în sindicate și chiar și mai puțin dintre ei uh, au voie să facă uh, eforturi de negociere colectivă. Mai este și o problemă uh, între drepturile omului și drepturile uh, de muncă. Foarte adesea sindicaliștii sunt concediați de către angajator dacă participă la activitățile sindicale care sunt considerate a fi un efort de a exprima un punct de vedere politic. Deci, în Corea, funcționarii publici nu au voie să se înscrie în partide politice sau să devină membri activi ai partidelor politice. Și cel mai recent caz pe care l-am avut a fost un efort de al 24 de profesori care Uh, au participat la un meeting sindical care critica politicile uh, guvernamentale în uh, domeniul educației și care au avut probleme și au fost închiși. Și nu în ultimul rând trebuie să ne referim și la amestecul guvernului în treburile sindicale. Aceste recomandări ale ILO care au derivat din procesul de monitorizare implementat de OCDE nu sunt respectate de Coreea. Poate tii că Coreea a devenit în 1996 membru al OCDE, dar din cauza acestor politici represive consideră că este, OCDE a considerat că este necesar să instaureze un proces de monitorizare special în Coreea pentru uh, a susține relațiile industriale și reformarea relațiilor industriale și dreptul muncii în Corea. Din păcate, datorită unui lobby de succes al autorităților coreene, acest proces a fost suspendat fără a fi reușit să-și îndeplinească obiectivele cheie. Dați-mi voie să închei, domnule președinte, prin a spune că sindicatele se așteaptă ca instituțiile europene pentru a putea pune în aplicare pe deplin acest acord de liber schimb cu uh, Coreea să folosească și acest instrument de presiune pentru a obliga autoritățile coreene să își îndeplinească obligațiile pe care și le asumă în cadrul acestui acord. Și acest lucru ar fi extrem de important. Vă mulțumesc! Vorbitorul nu are microfon. We have a vote at 10.45. Uh, avem un vot la 10.45, deci nu mai avem decât la nou, uh, nu mai avem decât mai puțin de 25 de minute. Și după ce am ascultat toți vorbitorii, uh, nu cred că e cazul să ne angajăm acum în dezbateri, dar avem totuși destul timp și pentru dezbatere, astfel încât o, să-i dau, o să le dau cuvântul uh, raportorilor, domnului Robert Stardi și domnului uh, uh, Pablo, care este, Pablo Zalba, care este raportorul pentru acord. O să-i dau cuvântul și domnului Ignacio Garcia pentru a răspunde la observațiile care vor fi făcute. Deci mă văd obligat să limitez uh, timpul pus la dispoziție deputaților din comisie. Domnule Sturdy, vă dau cuvântul pentru trei minute. Nu am nevoie de trei minute. Aș dori să le mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru că au venit astăzi aici. Uh, pozițiile lor mi s-au părut fascinante și am avut multe de învățat. V-am ascultat de multe ori în trecut în diverse puncte și cred că ați reconfirmat uh, ceea ce simțeați până și ne-ați exprimat până acum. Am doar o întrebare pentru domnul Kernis, care poate să-mi răspundă mai târziu sau poate să-mi răspundă în scris. Atunci când ministrul uh, corean uh, al comerțului a venit la Parlament și i-am pus o întrebare legată de datele, de serviciile de date financiare, el a spus că uh, va exista un acord special care va fi înființat. În momentul de față este o piață închisă. Îmi puteți spune dacă acest acord a fost sau nu semnat, după câte știți, este în continuare o piață închisă. Cred că cam atât am avut de spus, domnule președinte. Domnul Alfa? Mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest acord de liber schimb va aduce beneficii Europei și va aduce beneficii și Coreei. Sunt sigur că vom putea să mai negociem, dar ceea ce trebuie să facem este să ne concentrăm pe aspectele pozitive ale acestui acord. Eu susțin liberul schimb, în special în acest context al crizei economice și susțin, de asemenea, sunt un susținător înfocat al acordului de liber schimb, un acord de liber schimb care să fie echilibrat pentru ambele părți. Și aș, da- aș dori să fac o observație legată în special uh, de comisie, de beneficiile posibile uh, obținute de țările terțe din acest acord. Am, m-a interesat foarte mult părerea Comisiei. Eu am senzația că semnăm un acord de liber schimb cu alte țări, cum ar fi China, uh, unde costurile de producție sunt mult mai scăzute decât în uh, Corea și în Corea costurile de producție sunt mai scăzute decât în Europa, dar semnăm tot felul de acorduri de liber schimb cu țări terțe și situația nu este deloc echilibrată pentru că noi nu avem acces pe piața lor și vreau să știu dacă Comisia ne împărtășește această îngrijorare. Poate mă înșel, firește, dar uh, Aș dori un răspuns și mai am o întrebare pentru oricine dorește să răspundă. Se pare că există un uh, plan pentru un nou regulament privind uh, um, emisiile de dioxid de carbon în Corea, ceea ce ar afecta și produsele provenite din Europa și vreau să știu dacă este cineva care a evaluat posibilul impact negativ al acestui regulament nou. Mulțumesc! să dăm cuvântul și celorlalte, celorlalți membri ai Comisiei și ai grupurilor politice, începând cu PPE-ul sau cu socialdemocrații. Bernd Lange, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. A reieșit foarte clar din aceste discursuri un oarecare scepticism privind uh, aplicarea dispozițiilor din acordul cu Corea. Am două întrebări pentru comisie. În primul rând, s-a vorbit despre industria chimică, unde s-a spus, și industria auto, unde s-a spus că barierele netarifare trebuie să fie reduse. Bine, industria chimică a avut o o atitudine pozitivă față de realizările de până acum. Dar care sunt garanțiile pe care le-am putea obține, fiindcă în industria auto, încă din 85 importăm mașini și dacă analizăm puțin istoria, ne dăm seama că întotdeauna s-a dorit reducerea barierilor netarifare, dar s-a întâmplat exact opusul. Acestea nu numai că nu au scăzut, chiar uh, s-au uh, s-au uh, înmulțit, exact cum um, regulamente privind emisiile și așa mai departe. Cum vom putea garanta reducerea acestor bariere netarifare care au un efect uh, mult mai pregnant decât barierele tarifare? Și o a doua întrebare privind um, condițiile de trai. Cum ne vom asigura că toate dispozițiile sociale vor fi puse în aplicare. De pildă, pedepsele penale pentru obstrucționarea afacerilor. Aici este vorba de acțiunile sindicale. Cum putem să ne asigurăm că se vor respecta dispo- dispozițiile? Mulțumesc, domnul Zaleschi de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Această discuție este foarte interesantă și ne arată cât de complex este acest acord și cum poate afecta diferit uh, sectoarele economiei. Poate aduce multe beneficii sectorului serviciilor, dar uh, poate dăuna altor sectoare. Aș dori să aflu ce impact va avea asupra sectorului financiar acest acord. Am uh, auzit uh, că s-au manifestat foarte multe critici împotriva acestui acord de liber schimb și mai ales uh, din rândurile industriei auto. Mă bântuie această întrebare și anume, în ce direcție ar trebui să se îndrepte economia europeană? cât de important este acest sector pentru economia europeană. Este vorba de un sector unde se folosește tehnologie, um, înaltă tehnologie pe scară largă. Întrebarea mea este dacă pe termen lung putem rămâne lideri, ne putem menține poziția de lideri în industria auto și dacă vom uh, mai putea să facem acest lucru în condițiile în care deschidem piețele europene producătorilor de mașini coreeni. Eu cred că trebuie să aflăm răspunsul la această întrebare pertinentă înainte de a ratifica acordul de liber schimb cu Corea. Și uh, adresez experților această întrebare. Vă mulțumesc. Domnul președinte, îmi pare rău, trebuie să reduc timpul de vorbire la două minute. Ianic Jadot. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt tot timpul uluit de evaluările asupra beneficiilor aduse de un acord de liber schimb, pentru că, unu, studiile de impact se concentrează asupra beneficiilor viitoare, dar uh, nu avem studii de impact privind punerea în aplicare și uh, uh, realitatea acordurilor de liber schimb în economiile noastre. În regiunea mea, eu vin din vestul Franței, mi se spune că ce bine că avem un acord cu Corea de Sud, vom putea exporta carne de porc. În uh, vestul Franței o avem o anumită cifră de afaceri în industria cărnii de porc, dar în această regiune a a Franței se pierd locuri de muncă din cauza intensificării producției, o parte a populației este obligată să cumpere apă îmbuteliată, fiindcă apa potabilă din natură este poluată. Avem uh, Uh, probleme în turism din cauza algelor verzi și uh, mai ales în Bretania, iar acest uh, sector importă soia din America Latină, ceea ce duce la despădurirea în zona Am Amazonului. Dar, bineînțeles, se uită toate aceste aspecte în analizele de impact. În al doilea rând, industria auto cere protecție. Am nu știu care sunt cifrele, poate patru miliarde de euro uh, patruzeci de miliarde de euro pentru industria auto în Europa. Iată, ajutorul în ultimii ani. Dar ce a făcut industria auto cu acești bani? i a investit pentru a-și forma uh, lucrătorii uh, către alte tipuri de transport, a investit pentru a avea o mașină adaptată nevoilor europene, mai mică, mai puțin poluantă și mai bine adaptată mediului urban? Nu. Din păcate nu. Și iată, încă o dată, ni se cere să ocrotim o industrie care, din păcate, asemenea industriei uh, americane auto, uh, se bucură de o atitudine conservatoare la nivel european. Da, sunt de acord să, să ocrotim o industrie auto care dorește să se schimbe și să se adapteze nevoilor europene, dar dacă e vorba doar de derogări pe piața coreană și să nu respectăm normele în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon, atunci, într-adevăr, ne vom confrunta cu o problemă. Mulțumesc foarte mult din partea conservatorilor și reformiștilor. Um, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. În ceea ce privește industria auto, aș dori să fac și eu niște observații. Uh, eu uh, sunt uh, obiectiv, fiindcă vin dintr-o țară unde operează companii auto europene și coreene, deci o să, fiu, o să încerc să fiu cât se poate de obiectiv. Dar cred că unele îngrijorări trebuie uh, luate în serios, cum ar fi cea a barierilor netarifare despre care s-a vorbit aici. Și în al doilea rând, chestiunea rambursării taxelor vamale. Aș dori să întreb Comisia dacă ne mai poate spune, dacă ne poate spune mai multe despre aceste două subiecte. Și a, următoarea întrebare se referă la previziunile privind uh, impactul uh, rici asupra exporturilor de produse chimice. Ar fi foarte interesant să facem o comparație între exporturi și importuri, precum um, și comerțul la nivel intern în Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Din partea GUE are cuvântul Joe Higgins, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. La astfel de audiere, domnule președinte, uh, între forța de muncă și capital uh, se creează un adevărat conflict, dar iată, astăzi pur și simplu ne scoatem ochii din, uh, din cauza implicațiilor acordului de liber schimb cu Corea. Există un conflict între uh, industria auto și pe de o parte, iar pe de altă parte, serviciile abia așteaptă să și înfigă dinții în uh, beneficiile aduse de acest acord uh, de liber schimb. Eu rog aici comisia să fie arbitru. Este vorba de 40.000 de locuri de muncă despre care se spune că s-ar putea să se piardă în industria auto. Aș vrea să știu dacă așa, și dumneavoastră aveți aceeași evaluare. Și care este echilibru aici în ceea ce privește uh, lucrătorii europeni? Industria chimică, uh, serviciile consideră că uh, toate sunt bune și frumoase pentru ei, dar ce înseamnă acest acord pentru lucrătorii europeni? Aș dori un răspuns din partea Comisiei. Și care sunt implicațiile circulației lucrătorilor în acest context. Și nu în ultimul rând, aș dori să întreb Comisia următorul lucru. Raportul primit de la Asociația Sindicatelor și ce știm și noi din rapoartele noastre este foarte alarmant în ceea ce vește situația lucrătorilor în Corea, dar reprezentantul Comisiei ne zugrăvește o imagine foarte roz a Coreei, care, semnează, care este semnatoare a uh, convențiilor uh, OIM, dar uh, între uh, realitate și, și imagine există tot timpul o discrepanță foarte, discrepanță foarte mare. Deci cum se vor schimba lucrurile pentru lucrătorii din Corea de Sud dacă se va semna acest acord? Mulțumesc foarte mult! Gianluca Susta are cuvântul acum în încheiere. Mulțumesc, domnule președinte. Greșim încercând să facem o diferență între cei care sunt pentru liber schimb și cei care sunt pentru protecționism. Eu sunt un susținător al liberului schimb, dar consider că libertatea este limitată de libertatea celorlalți și fără reciprocitate nu există libertate și nu există comerț eh, sau schimb liber. Această atitudine poate fi descrisă ca protecționist, protecționistă, iar aceasta este atitudinea Coreei de Sud, care reiese foarte clar din mass media. Am înțeles că uh, deficitul bugetar uh, în industria auto era de 5 miliarde, vom câștiga 2 miliarde la servicii dacă toate lucrurile merg bine și în industria chimică 1,5 miliarde, tot așa dacă toate merg bine, asta dacă nu ținem cont de uh, încă o, o cifră care va reprezenta relocalizarea serviciilor și reorganizarea acestora. Iar în al doilea rând trebuie menționat faptul că oricum este mult mai simplu să înviorăm uh, piața serviciilor și nu se ține cont în toată această analize de șomaj. Astfel încât, după părerea mea, această abordare nu a fost uh, justificată cum trebuie de comisie. Vă mulțumesc. Domnul președinte, mai avem ceva timp pentru a primi răspunsuri din partea experților noștri, din partea domnului Wilcox și din partea domnului Ignacio Garcia, care au la dispoziție 8 minute, deci 4 minute fiecare. Domnule profesor Wilcox, da, o să răspund la câteva întrebări, după care o să dau cuvântul um, colegului meu. În ceea ce privește garantarea um, uh, eliminării barierilor netarifare în domeniul comerțului, nu cred că se poate garanta acest lucru. Uh, trebuie să existe reciprocitate în acordurile comerciale, ceea ce înseamnă că Uniunea Europeană trebuie să promită să nu includă uh, noi uh, reguli și norme, ceea ce Uniunea Europeană face mereu, pentru că face parte din sistemul comercial internațional, de astfel încât nu putem să obținem garanții, putem uh, facem și noi tot ce putem pentru a ne asigura că nu există perturbări ale comerțului în urma barierelor netarifare, iar acest acord este cel mai cuprinzător de până acum. În ceea ce privește impactul, într-adevăr, va exista un anumit impact noi am evaluat uh, impactul asupra ocupării, am evaluat că acest impact va fi nesemnificativ, va exista uh, o delocalizare într-adevăr, dar acest lucru este inevitabil uh, la acordurile de liber schimb. Pierderile de locuri de muncă din industria auto, cifrele, aceste cifre nu țin, nu țin cont de creșterea ocupării în urma Uh, investițiilor străine directe din uh, partea uh, Coreei de Sud. Nu s-a discutat despre ingineria mecanică, care prezintă un interes deosebit și excedent bugetar, dar nu am avut un vorbitor din acest domeniu. Astăzi dimineața o să mă opresc aici și o să dau cuvântul colegului meu. drawback, um, I will speak less because I will refer. Uh, voi face referire la studiu. Uh, studiul care v-a fost trimis are o anexă extrem, extrem de lungă care uh, discută, dezbat, discută problema rambursării taxelor vamale. Există nouă scenarii diferite și o serie de presupuneri în ceea ce privește tarifele, procentul acestora care vor fi valide sau în viitor sau care sunt valide, valide acum. Însă se va rămâne la în jur de 100 de euro sau o cifră echivalentă. Este vorba de o situație fără precedent, într-adevăr, însă impactul material îl veți decide dumneavoastră. Însă, pe presupunerile rezonabile, impactul va fi limitat și dacă se vrea, uh, se vrea să se facă presupunerile extreme, acestea sunt în anexă. Prea bine, încheiem uh, cuvântul comisiei. Domnul Ignacio Garcia, 5 minute. Vă mulțumesc foarte mult. Voi încerca să mă refer la diferitele întrebări. În primul rând, pe uh, bilanțul comercial. Uh, studiul arată că echilibrul global se va îmbunătăți considerabil în beneficiul Uniunii Europene, uh, cu un beneficiu de până la 10 miliarde de euro ceea ce va ajuta la reducerea uh, deficitului comercial între Corea și Uniunea Europeană. De asemenea, dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat după ce EFTA a încheiat un acord de liber schimb cu Corea, uh, volumul de comerț a, cerut, a crescut de 5 ori. Uh, în acest sens, beneficiile vor fi mai mari pentru Uniunea Europeană. Într-adevăr, uh, în sectorul auto, deficiturile vor crește, însă nu se ține cont de beneficiile uh, datorită investițiilor Coreei în Uniunea Europeană și ale statelor terțe în India. Dacă ne uităm la ultimele detalii, exporturile din Corea s-au redus și vânzările uh, automobilelor coreene Uh, produse în Europa și în India au crescut foarte mult. În, uh, de asemenea, suntem de părere, după cum a spus domnul Bulcov, că impactul asupra ocupării va fi unul extrem de redus și dacă vor apărea probleme, există instrumente disponibile, fie că este vorba de instrumente de, de salvgardare, fie fondul de ajustare la globalizare. În al doilea rând, în ceea ce privește rambursarea taxelor famale, în anexa studiului, ă, după cum s-a menționat deja, se discută ă, toate posibilitățile, suntem de acord cu acest studiu, încurajăm membrii să îl studieze. Ă, impactul actual va fi în jur de 1% din valoarea automobilului și în cel mai rău caz s-ar putea ridica la 2% din valoarea automobilului. Acest lucru vă dă o idee în ceea ce privește problema rambursării taxelor vamale. Și, de asemenea, am uh, menținut uh, o regulă pentru origine, uh, am menținut regulile de origine pentru toate sectoarele, semti, toate sectoarele sem, sensibile, pentru automobile, pentru electrocasnicele semnificative și textile. Uh, barierele non-tarifare. Uh, mulțumesc că uh, ați ținut cont de eforturile pe care le-am făcut pentru a face față și a elimina aceste bariere. Uh, Coreea are dreptul să reglementeze pentru mediu și și Uniunea Europeană, însă dacă ne uităm în prevederile acordului, există limitări ale acestor atribuții pentru a nu uh, împiedica accesul pe piață și aceste prevederi, prevederi sunt obligatorii. Uh, vă asigur că Comisia Europeană va continua să colaboreze de aproape cu industria auto-europeană. În momentul în care vom identifica o măsură de reglementare în Corea care să uh, uh, afecteze regulile acestui acord, vom interveni pe lângă autoritățile coreene. Am colaborat foarte bine cu industria auto și uh, vă asigur că vom uh, ajunge la un echilibru. Trebuie să încurajăm reglementarea într-un fel care să nu afecteze uh, piața. Nu am dat o imagine foarte roză a uh, sindicatelor din Corea. Nimeni nu spune că situația este una fericită, însă uh, vom menține presiunea asupra Coreei pentru a îmbunătăți aceste standarde. Și domnul secretar general al ETU, ETUC a uh, făcut o declarație clară de susținere a acestui acord. Mulțumesc, astfel se încheie audierea noastră, care a fost una extrem de fructuoasă. Am ascultat punctele de vedere a trei parteneri majori din economie Am auzit punctul de vedere al lucrătorilor și al unui expert independent. Bineînțeles că discuțiile noastre vor continua în ceea ce privește acest acord de liber schimb și peste câteva minute vom avea votul în ceea ce privește clauza de salvgardare. Mulțumesc tuturor participanților pentru contribuțiile lor.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 colleagues, we must, we must resume. Stimați colegi, trebuie să reluăm sesiunea noastră. Atenție, vă rog. I ask for the conversations to cease. Vă rog să încheiați conversațiile. And I'm going to call for the votes. Vom trece acum la voturi. Este votul în legătură cu, în legătură cu uh, clauza de salvgardare bilaterală în legătură cu acordul de liber schimb Uniunea Europeană-Corea. Am primit mai mult de 130 de uh, amendamente, însă au fost uh, convenite 13 amendamente de compromis. Vă rog, atenție și ce, cei care nu sunt membri ai comisiei uh, sunt rugați să păstreze liniștea. Ocupați loc, vă rog. Începem voturile. Amendamentele 44, 45, 46 și 47 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ampramisul de, amendamentul de compromis 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 57 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 52 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentele 54, 55, 56 și 58 identice pentru împotrivă abțineri fost respinse. Vreți să verificăm? Nu, era o glumă, nu? Amendamentul de compromis 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentele 66 și 67 și 64W identice pentru, împotrivă, abțineri respinse. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri respinse. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 5 vot pe părți. Prima parte pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Și Paulo Saldo? Cu un amendament oral? La, pentru a înlocui cuvântul uh, poate pentru cuvântul tre- cu cuvântul trebuie. Votăm acum Amendamentul de compromis 5. Deci votăm pasajul separat, uh, formularea cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 77 și 78 identice. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 79 și 81 pentru împotrivă, abțineri respinse. Amendamentul 10 și 80. Nu. Numai amendamentul 10. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 83 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 84 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 90 pentru, pentru, împotriva, abțineri respins. Amendamentul de compromis 7 pentru, Pablo Salvo? dar aici am dorit să uh, introducem un amendament oral pentru a înlocui cuvântul may cu cuvântul should. Există obiecții la acest amendament oral? Nu, deci uh, se efectuează acest amendament. amendament. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 95 și 98 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Verificăm electronic votul pe amendamentele 95 și 98. S-a deschis votul. And the vote is... Hold on, hold on. everyone. So please make up your minds. Okay, vote is closed. The vote is closed. S-a închis votul și acest, acest amendament a fost respinse. Trecem la amendamentul oral 1 al domnului Bernd Lange. Există obiecții? Nu? Aveți o obiecție la acest amendament? Nu. Deci, votăm. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 21 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, amendamentul de compromis 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 101, vot pe părți, prima parte, Paragraful 2. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Partea a doua, paragraful 3, pentru, nu, partea a doua este caducă pentru că este în, deja inclusă în compromis. Amendamentul 23 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 103, dom- domnul Tăre, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 104 și 105 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 112, 119 și 122, vot separat. Deci votăm la început 112. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Deci nu mai există un vot separat. Sau, da, vot separat pe paragraful 2. Dar a fost respins, deci nu mai avem un vot separat. 113 și 130 pentru. Votăm amendamentele 113 și 130 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 114 și 127 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinse. 115 pentru. Împotrivă abțineri, respinse, 121 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 116 și 128 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Patru amendamente, 117 și celelalte identice, pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 26 de, pentru, împotrivă, abțineri adoptate, 27 de pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 11 pentru, împotrivă, abțineri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 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul oral 2, Bernd Lange. Obiecții față de acest amendament oral? Nu. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 14 pentru, împotrivă, abținerea se adoptă și considerente. Și amendamentele anterioare erau pentru considerente de asemenea. 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri. Putem să verificăm electronic amendamentul 40. S-a deschis votul. se adoptă. Amendamentul 42 pentru, împotrivă. Repetăm votul. Pentru 42. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 a fost retras. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final, vot electronic. S-a deschis votul. Deci votăm pe, comisia, pe propunerea comisiei modificată. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. iar abia acum votăm proiectul de rezoluție legislativă prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și aproape unanimitate. Felicitări raportorului și raportorilor din umbră. Thank you very much.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 Yes. Yesterday we, please, this is an indisciplined bunch of people. Vă rog frumos să fiți disciplinați. Vă rog puțin atenție, altfel o să vrească să vă dau afară din sală. Yesterday you have been forced to... Ieri am fost obligați să amânăm uh, raportul privind delegația în Italia, dat fiind că acum avem un sfert de oră la dispoziție, dat fiind că, iată, am, uh, au mers așa de repede voturile, o să dau cuvântul colegei noastre, doamna Muscardini, pentru a ne prezenta raportul privind vizita delegației în Italia. Cristiana, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Delegația noastră a fost în Italia de pe 25 până pe 27 mai și noi Uh, și membrii delegației uh, della nostra commissione ha visitato due regioni tra le più produttive italiane au vizitat uh, două regiuni, Lombardia și Piemontul, două regiuni foarte productive ale acestei țări. Și am discutat cu reprezentanții mediului de afacere, administrației locale și mai ales Am uh, discutat uh, despre acordul de liber schimb cu Corea, o chestiune foarte importantă pentru noi la ora actuală, bineînțeles, pe care tocmai l-am votat, căreia am votat clauza și regulamentul privind denumirea de origine a anumitor produse care intră pe piața Uniunii Europene. La întâlnirea noastră cu reprezentanții unui centru de cercetare am vorbit despre investițiile viitoare în domeniul industriei auto și am pus accent pe, pe mm, mediul înconjurător în ceea ce privește, iată, mașinile hibride. Iar cu privire la acordul cu Corea, așa cum s-a spus astăzi dimineață, s-au ridicat uh, unele îngrijorări. Am fost la Biela, apoi ne-am întâlnit cu uh, vicepreședintelui, uh, vicepreședintele Confederației Industriilor, cu secretarul general al sindicatului Fidea și cu doamna Valeria Fideri. Deci cu reprezentanți ai industriei textile. Iar industria noastră s-a concentrat asupra caracterului constrângător uh, al uh, mărcii de origine pentru a garanta că consumatorii sunt informați și că putem fi concurențiali pe piața internațională. Bun, aici s-au pus și unele probleme de sănătate cu privire la folosirea unor fibre textile colorate într-o, după anumite mijloace în Italia au fost retrase foarte multe obiecte de îmbrăcăminte și uh, încălțăminte fabricate în China. După care ne-am uh, întâlnit și cu reprezentanții ai industriei siderurgice. și că am, uh, am avut și o audiere cu reprezentanții acestui, acestei industrii în, în, acest, în acest Parlament. Am avut, ne-am întâlnit și cu um, reprezentanții uneia dintre cele mai mari, cele mai mari topi, uh, topitorii din lume. Și am uh, vizitat sistemele de producție, iar um, acolo am discutat uh, și despre chestiunea achizițiilor publice cu partenerii noștri comerciali, cum ar fi Turcia, de pildă, care au relații mai speciale cu Europa. Iată, deci, am am abordat și aceste subiecte. După care am vizitat industria uh, încălțămintei și ni s-a, ni s-a spus cum a fost influențată industria încălțămintei de prezența uh, chinezească care, iată, a adus pe piață foarte uh, multe produse de încălțăminte fabricate prost, uh, falsificate. Și am uh, vizitat fabrici de încălțăminte unde încă se mai fabrică um, încălțăminte manual. Ne-am întâlnit cu primarul provincii Milan, care, Milan, care, Milano, care, după care ne-am întâlnit cu, reprezent, cu președintele Asociației Naționale a Producătorilor uh, de produse cum ar fi uh, șuruburile, piulițele și care ne-au vorbit. Ia și uh, în uh, cele din urmă și am întâlnit cu reprezentanțul ENI, este vorba de uh, instituția energetică de stat și aici intră și uh, industria petroliferă. Uh, de gaz uh, și uh, cu uh, reprezentantul ENI am discutat nevoia unei politici, politici energetice europene și relații mai clare cu Rusia. Bun, iată. Dacă doriți mai multe informații, puteți citi un rezumat al activității noastre, dar rovi de această ocazie pentru a mulțumi funcționarilor comisiei care ne-au însoțit în această călătorie și care au garantat buna organizare și reușita acestei vizite. Și care ne-au uh, ne-au uh, sugerat întrebările pe care le-am adresat uh, omologilor noștri, um, celor care, interlocutorilor noștri. Mulțumesc foarte mult, uh, spune domnul președinte. Văd și unii membri ai delegației, Pavlo Salba. Doriți cumva să luați cuvântul? Pablo Salva? Voiam pur și simplu să-i mulțumesc doamnei Muscardini și să o felicit, fiindcă această delegație a fost foarte interesantă. Am uh, vizitat grupul Fiat și am avut ocazia să vedem uh, cum stau lucrurile acolo să discutăm uh, chestiuni privitoare la acordul de liber schimb cu Corea. Această delegație a fost uh, foarte folositoare și și-a adus contribuția la succesul raportului pe care tocmai l-am adoptat. Iată, deci, încă o dată doresc să mulțumesc doamnei Muscardini și tuturor membrilor delegației. Această delegație a fost foarte bine pregătită și doresc să îmi um, exprim și eu felicitările, iar contactele stabilite au fost foarte folositoare. Mulțumesc, domnule, domnul președinte, mă bucur că această vizită a fost încununată cu succes, a fost prima vizită pe teritoriul Uniunii Europene și ne-a arătat că este foarte rodnic uh, să avem astfel de vizite. Următoarea vizită pe teritoriul Uniunii Europene va fi în Ungaria, care sperăm că va avea aceleași rezultate bune. Vă mulțumesc tuturor și mai ales Cristianei Muscardini, nu doar pentru modul cum ai prezidat această delegație, dar și pentru raportul pe care l-ai prezentat comisiei. Vă mulțumesc. O să luăm pauză câteva minute până sosesc um, invitații noștri din guvernul spaniol și vă rog foarte mult să fiți prezenți pentru următorul punct de pe ordinea de zi privind opinia președinției spaniole asupra comerțului internațional. Well, it's, uh, time to resume. Ar fi timpul să reîncepem lucrările noastre. Dați-mi voie să urez bun venit doamnei Silvia Iranjo, care este secretar de stat al comerțului în cadrul guvernului spaniol și care ne va vorbi despre realizările președinției spaniole în exercițiu a Consiliului în domeniul politicii comerciale internaționale. Îi urlez bun venit și domnului Alfredo Barnett, care stă la stânga mea și care este președinte al Comisiei privind politicile comerciale. Vă mulțumim că ați venit. A fost o reuniune destul de cuprinzătoare a acestei uh, Uh, comisiei și trebuie să vă informez că tocmai ce am terminat uh, votul în ceea ce privește clauza de salvgardare pentru acordul uh, de liber schimb între Uniunea Europeană și Coreea de Sud. Cred că aceasta este o veste bună pentru Consiliu și fără a vă mai da explicații inutile, o să îi dau cuvântul doamnei Silvia Iranho pentru început. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, dragi membri ai Comisiei pentru Comerț Internațional, după șase luni de muncă asiduă, este o onoare să am ocazia să apar în fața dumneavoastră în această dimineață și să vă povestesc câte ceva despre realizările președinției spaniole în domeniul uh, comerțului internațional. Uh, Ministrul Miguel Sebastian a apărut în fața Comisiei în ianuarie în acest an și a vorbit despre marile provocări um, pe care președinția rotativă a Consiliului o reprezenta pentru țara noastră. Eram conștienți de faptul că trebuie să profităm la maxim de această perioadă de șase ani pentru a a avea progrese instituționale și economice în Uniunea Europeană. Și acesta a fost spiritul care a stat la baza activității noastre. Știm că președinția nu are capacitate executivă sau de luarea deciziilor, dar are un rol, un rol cheie de jucat atunci când vorbim despre planificarea activităților Consiliului. Și, bineînțeles, avem un rol de coordonare și un rol de conciliere pe care trebuie să-l jucăm. Acum când vorbim despre președinție, trebuie să vorbim și despre contextul uh, și situația economică și anume intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și criza economică globală. În la Uniunea Europeană. Președinția noastră a venit într-un moment al schimbărilor instituționale la nivel european și iată că ne-am uh, asumat această funcție cu un mare simț al răspunderii, ocupându-ne de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, despre care am crezut cu tărie că va, va hotărâ modul în care va funcționa Uniunea Europeană în, uh, pe mulți ani pe viitor. Eu am avut ocazia să întrețin un schimb de păreri la Strasburg în februarie anul trecut. M-am întâlnit atunci cu domnul Moreira și cu președinții grupurilor politice, iar după aceste discuții am observat că doream cu toții să conlucrăm pentru a consolida Uniunea Europeană în domeniul relațiilor comerciale internaționale. datorită uh, muncii noastre asidue, statele membre, iată, au o propunere de la Comisie privind uh, actele de implementare pe care Parlamentul European uh, va trebui să adopte. După dezbateri prelungite, ne așteptăm ca Comisia să își înainteze propunerea privind acordurile de investiții bilaterale oferim având aceste proceduri pentru adoptarea acordului de liber schimb cu Corea și regulilor interne pe care va trebui să le adoptăm pe baza codeciziei. Am vorbit deja despre contactele și relațiile neoficiale pe care le-am avut, precum și de implicarea domnului președinte Moreira și a membrilor Comisiei INTA Mulțumită acestei cooperări am uh, reușit să ajungem la o cooperare decizionară între cele trei instituții. Criza economică a, a făcut și mai relevant comerțul internațional și mai important, fiindcă poate să contribuie la creștere economică, la crearea de locuri de muncă și la generarea de prosperitate. Din fericire, în timpul președinției noastre, am observat uh, că um, protecționismul uh, nu s-a manifestat pregnant, ceea ce înseamnă că autoritățile, că guvernele au um, reușit să facă față crizei în mod matur. Faptul că avem uh, reguli comerciale multilaterale a putut să preîntâmpine protecționismul. Comerțul internațional a crescut uh, cu 25% în primul trimestru al anului, ceea ce înseamnă că avem de ce uh, să fim optimiști. Președinția spaniolă a conlucrat cu Comisia Europeană, iar ministrii de transport uh, s-au întâlnit în februarie și au discutat uh, modul în care putem uh, consolida dimensiunea comercială a strategiei 2020. Membrii comisiei dumneavoastră au discutat și ei această chestiune într-o întâlnire neoficială în mai, iar comisia a lansat pe 2 iunie o consultare publică privind direcția viitoare a politicii comerciale a Uniunii Europene. Sperăm uh, că la toamnă se va publica și o comunicare în acest sens. Încurajăm grupurile societății civile să fac să să participe la această comunicare publică pentru ca rezultatele acesteia să fie mai eh, legitime. Sloganul nostru este mai multe șanse comerciale cu mai puține bariere, iar acest slogan se manifestă în foarte multe inițiative care sunt în desfășurare, și uh, încercăm să menținem acest slogan și în lansarea de noi inițiative. Mediul de afaceri european are nevoie de mai multe șanse, iar noi le putem oferi prin deschiderea unor piețe externe pe baza unor reguli um, principiale pe care să le respectăm cu toții. Iată de ce am lansat foarte multe inițiative în acest sens. Președinția spaniolă a subliniat și dimensiunea multilaterală ca o parte foarte importantă a politicii noastre comerciale. Uniunile, um, mă scuzați, eforturile Uniunii Europene au fost cruciale și trebuie în continuare să promovăm dialogul și dezbaterile. Analiza de la Geneva privind uh, negocierile de la Doha, din păcate, nu a dat avânt negocierilor, chiar dacă de atunci au avut loc mai multe întâlniri, iar Comisia a ajuns, a promovat un consens care încă nu s-a manifestat, dar care sperăm că își va, se va materialize, materializa. Cu toate acestea, negocierile de la Doha nu au pierit cu totul și sperăm că vom ajunge în ultima fază a negocierilor după cum știți, agenda bilaterală și regională a fost foarte ambițioasă, iar președinția spaniolă și-a atins în mare parte obiectivele în acest sens. În ceea ce privește America Latină și Caraibe, suntem de părere că avem aici foarte multe acorduri, acorduri comerciale foarte importante. În luna mai a avut loc o întâlnire la nivel înalt la Madrid și aici am semnat acordul de liber schimb cu Columbia și Peru și un acord de asociere cu America Centrală. Negocierile cu Columbia și Peru au fost încheiate în martie, iar acesta a fost primul pas către un viitor acord de asociere între Uniunea Europeană și comunitatea andină. Dați-mi voie să spun că mă bucur enorm să vă pot anunța că s-au luat pași în direcția includerii Ecuadorului în negocieri acordul de asociere cu America Centrală include și un acord comercial foarte solid. Se acoperă și serviciile, achizițiile publice, investițiile și proprietatea intelectuală, ceea ce va promova integrarea comercială în regiune. Sunt convinsă că în momentul în care vor intra în vigoare aceste acorduri, după procesul de ratificare care a fost lansat deja, ele vor oferi foarte multe șanse mediului de afaceri și își vor aduce contribuția la dezvoltarea economică și socială a partenerilor noștri comerciali. Dați-mi voie să spun, în egală măsură, că s-a hotărât continuarea negocierilor pentru un acord de asociere între Uniunea Europeană și Mercosur. S-a hotărât acest lucru de către Comisie pe 4 mai, după ce au avut loc unele consultări la nivel neoficial, ceea ce a, insuf- a insuflat nou avânt uh, acestui proces. Uh, negocierile au fost, la, au fost demarate acum 5 ani, iar relansarea lor uh, duce la crearea unei zone comerciale uriașe cu 700 de milioane de locuitori. Sperăm că în ciuda piedicilor acestor, aceste negocieri vor fi încunate cu succes cât mai repede cu putință. Prima rundă a negocierilor se va desfășura la Buenos Aires săptămâna viitoare. Trecem mai departe acum la procesul de la Barcelona și Uniunea Mediteraneană. Aici am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a promova comerțul, dar și investițiile în această regiune. În Granada, în luna martie, a avut loc primul summit între Uniunea Europeană și Maroc. Iar acesta a reprezentat începutul uh, unei etape care înseamnă relații mai strânse între Uniunea Europeană și Maroc în cadrul uh, unui statut uh, avansat. Sperăm că acest lucru va continua și sub președinția belgiană. Mă bucură nespus faptul că Uniunea Mediterane, că a fost înființat secretariatul Uniunii Mediterane în, la Barcelona. Am încercat din răsputeri să finalizăm negocierile cu Consiliul de Cooperare din zona Golfului. Știți foarte bine că modul în care abordăm chestiunea taxelor de la export este un factor decisiv pentru menținerea competitivității întreprinderilor europene. Sperăm că neînțelegerile care, care persistă vor fi depășite. În ceea ce privește ASEAN, Aspectul bilateral a fost uh, cel uh, mai important și anume faptul că a existat două runde de negocieri pentru a semna un acord de liber schimb cu Singapore și noi suntem de părere că vor avea loc negocieri cu Vietnam și cu alte țări din regiune, cum ar fi Malaezia, pe viitor, iar uh, obiectivul final este un acord regional. Acordul de liber schimb cu Corea de Sud ne-a dat ocazia de a înțelege mai bine uh, modul în care funcționează tratatul de la Lisabona și care sunt implicațiile acestuia. Ne-a dat ocazia să avem un, un dialog constructiv cu Parlamentul European, mai ales în ceea ce privește clauza de salvgardare bilaterale. În aprilie, Comisia Europeană a trimis Consiliului o propunere de semnare și de aplicare, de încheiere acestui acord de liber schimb. Sperăm că Parlamentul European se va ocupa de această chestiune și astfel va deschide drumul aplicării provizorii a acestui acord de liber schimb. Cu Asia am avut două runde de negocieri privind ALSE-ul cu India, o chestiune foarte importantă și de mare interes pentru Uniunea importantă. Aici există foarte mult potențial pentru mediul de afaceri european dacă reușim să încheiem uh, un acord de liber schimb cu India. Am consolidat relațiile cu China și ne-am uh, ocupat de chestiuni cum ar fi accesul pe piață, investițiile și proprietatea intelectuală. Acestea au fost elemente pe agenda președinției uh, spaniole în mai. Ne-am uh, întâlnit uh, cu omologii noștri chinezi și am încercat să vedem cum putem echilibra relațiile comerciale. Trebuie să ne continuăm, să continuăm să depunem eforturi pentru a ne asigura că China va semna acordul privind uh, achizițiile publice uh, al OMC. A avut loc summitul UE-Pakistan acum câteva zile, iar uh, la această întâlnire la nivel înalt s-a constatat că este foarte important să ne îndreptăm către mai multă uh, liberalizare comercială, mai ales în ceea ce privește importurile în cadrul uh, normelor sistemului de preferințe generalizat. Sperăm că în curând va exista un cadru pentru relațiile noastre comerciale dar planează foarte multă nesiguranță asupra viitorului și mai ales în ceea ce privește relațiile noastre cu Ucraina. Noul președinte al Ucrainei și-a reafirmat voința politică de a avea un acord cu Uniunea Europeană și sperăm că acest lucru se va materializa în ceea ce privește negocierile. Cu privire la relațiile transatlantice, noi am considerat că este o prioritate să promovăm relații economice cu, un, cu Statele Unite. Ar fi trebuit să aibă loc o întâlnire la nivel înalt între UE și SUA în mai, dar aceasta a fost amânată. Însă trebuie spus că am, uh, am uh, înregistrat progres în ceea ce privește uh, Consiliul de Cooperare Transatlantic și asta după uh, întâlniri între comisarul de, de Gucht și uh, copreședintele Froman, ceea ce a um, adus și mai mult interes asupra viitorului acestei organizații. În următoarele săptămâni ne vom ocupa de obiective pe termen scurt și mediu, vom stabili și unele ținte și vom lucra îndeaproape cu reprezentanții sectorului privat de pe ambele părți. Ne-am ocupat și de un uh, acord uh, comercial cuprinzător cu Canada, iar uh, în a doua parte a anului vom putea vedea care sunt evoluțiile acestui acord în conformitate cu mandatul nostru. Cu Japonia facem din ce în ce mai multe eforturi pentru a consolida relațiile comerciale și am hotărât să um, subliniem diferențele existente înainte de a lua hotărâri mai ambițioase. Aș dori să vorbesc și despre acordul de parteneriat economic, aceste EPA, cu țările ACP. Până acum, trebuie spus că șase dintre cele uh, opt EPA au fost semnate, iar în luna mai a avut loc primul Consiliu UE Carifor pe lângă summitul bilateral, iar al uh, alter am avut Consiliul uh, Mixt UE-ACP. Noi am uh, încercat din răsputeri să ne asigurăm că angajamentul rămâne ridicat în rândul țărilor ACP, fiindcă suntem convinși că aceasta este singura modalitate de promovare a dezvoltării și a integrării regionale. Acum, uh, haideți să vorbim despre strategia de acces pe piață, o chestiune trans, uh, care uh, legată de toate acordurile noastre, Pe 1 iunie, împreună cu Asociația, um, Confederația de Afaceri Spaniola, am organizat un seminar la Madrid unde s-a discutat ce trebuie să includă această strategie consolidată? Suntem de părere că politica comercială pe viitor trebuie să confere un rol foarte important strategiei de acces pe piață. Proprietatea intelectuală și achizițiile publice vor juca un rol foarte important în cadrul acesteia. În ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, în aceste șase luni noi am înregistrat progres în ceea ce privește negocierile cu privire la ACTA, acordul comercial de combatere a contrafacerii. Am avut trei runde de negocieri, iar ultima va avea loc săptămâna viitoare în Elveția și sperăm că negocierile care au inclus președinția spaniolă foarte activ în ceea ce privește domenii care nu sunt incluse în uh, politica comercială comună vor fi incluse în a doua parte a anului. În ceea ce privește îmbunătățirea accesului la piețele externe, președinția noastră a fost uh, implicată în redactarea unui uh, ghid pentru IMM-urile afectate de procedurile de protecție comercială din țări terțe. Acest ghid le va oferi eh, IMM-urile posibilitatea de a fi informate rapid și de a ști cum le poate ajuta Uniunea Europeană. Există două sectoare foarte importante pentru Uniunea Europeană care au fost acoperite de Comisia pentru Politică eh, Comercială, iar acestea sunt eh, industria auto și industria ceramică. Am redactat uh, două uh, documente informative pentru aceste domenii care enumeră obstacolele cu care se confruntă mediile de afaceri din aceste domenii, da, din aceste sectoare în ceea ce privește piețele terțe și accesul pe piețele terțe. În ceea ce privește ajutorul pentru uh, pentru comerț și dezvoltare, noi încercăm să eradicăm, să, să reducem sărăcia în țările în curs de dezvoltare, iar Um, odată ce reușim să alocăm 2 miliarde de euro pentru asistență tehnică legată de comerț, vom încerca să îmbunătățim calitatea asistenței noastre. Vom avea o um, întâlnire pentru a revizui obiectivele mileniului, iar Uniunea Europeană va juca un rol hotărător în ceea ce privește asistența pentru comerț. În timpul președinției noastre am adoptat concluziile Consiliului pentru această reuniune foarte importantă care va avea loc în septembrie. În ceea ce privește acordul uh, privind comerțul cu arme internațional, în timpul președinției noastre am reușit să uh, redactăm uh, structura unui tratat care sperăm că va fi un pas înainte pe acest drum anevoios, care sperăm că ne va aduce la un acord în 2012. În ceea ce privește negocieri, negocierile cu grupul de uh, rambursare a taxelor de export OCDE, președinția spaniolă a jucat și aici un rol foarte important. V-am vorbit despre rezultatele președinției spaniole spre realizările noastre. Aceste șase luni au fost o, o perioadă foarte dificilă din cauza constrângerilor economice și instituționale cu care ne-am confruntat, dar vă asigur că a fost o onoare pentru noi să deținem președinția rotativă a Uniunii Europene. Vă mulțumesc din suflet pentru tot sprijinul oferit de Parlamentul European uh, în această situație dificilă. În continuare vom uh, lucra, uh, vom conlucra în cadrul uh, troicăi prezidențiale pentru a ne asigura că Uniunea Europeană rămâne lider pe, pe, în domeniul comerțului internațional și că creșterea și dezvoltarea, ocuparea forței de muncă vor uh, rămâne motorul ieșirii din criză și vom avea un cadru foarte clar al regulilor și normelor europene. În continuare, sunt sigură că vom putea conta pe sprijinul Parlamentului European, care reprezintă o instituție cheie a Uniunii Europene. Mulțumesc pentru acest raport uh, foarte strâns uh, și foarte cuprinzător al activității președinției spaniole. Acum este timpul să le dau cuvântul deputaților uh, din acest, uh, această comisie și dau, încep cu domnul Calozala pentru, din partea pp ului pentru 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș dori să-i mulțumesc, uh, doamna secretar de stat, că este aici. Este o plăcere să o avem în mijlocul nostru. Uh, Președintele Spaniei a spus că președinția spaniolă a fost una satisfăcătoare. Eu aș zice că se poate spune că a fost chiar una de succes. Am înțeles că au existat nenumărate luni de probleme, ceea ce a distras atenția oamenilor de la obiective. Dar recunosc faptul că putem spune că președinția spaniolă a fost mai mult decât satisfăcătoare, pentru că Cred că dumneavoastră ați fost mai presus de medie și trebuie să vă felicit pentru asta. Au existat nenumărate succese pe care vreau să le subliniez, cum ar fi acordul uh, de comerț cu uh, Peru și Columbia, care a dus la liberalizarea comerțului și cu produse industriale, agricole și în sectorul uh, de pescuit. Uh, Uh, de asemenea un dialog de cooperare politică în ceea ce privește drepturile omului, ceea ce reprezintă un aspect uh, fundamental. Subliniez și concluzia um, acordului de asociere, încheierea acordului de asociere între uh, Uniunea Europeană și America Centrală, ceea ce mi se pare un succes și ne va oferi multe ocazii pentru companiile europene și subliniez de asemenea și redeschiderea negocierilor pentru acordul de asociere cu Mercosur. Cred că aceste lucruri merită un stimulant suplimentar din toate instituțiile europene implicate aici și apoi crearea unui mecanism de investiții în America Latină. Trebuie să subliniez și progresul înregistrat în negocierile care au avut loc. Cred că a fost un succes uh, satisfăcător, cred că este un acord satisfăcător și ambițios pentru ambele părți. S-au făcut, progre- s-au făcut progrese și cu India și Singapore și, într-o notă personală, uh, aș vrea să vorbesc despre colaborarea în privința uh, clauzei de salvgardare pentru acordul de liber schimb cu Coreea de Sud. După cum știți, eu am fost raportor și trebuie să spun că președinția spaniolă mi-a acordat foarte mult uh, ajutor și aș dori să-i mulțumesc domnului Bonnet în special. Uh, n-a existat numai lumina, a existat și umbre și nu s-au înregistrat progrese în cadrul negocierilor de la Doha, nu s-au înregistrat progrese și nu vor fi progrese până la finalul anului 2011, uh, nu vor exista noi membri în OMC și credem că a existat o lipsă de inițiativă în anumite domenii propuse de domnul ministru Sebastian atunci când a apărut în fața noastră pe 27 ianuarie. Uh, subliniez și lupta împotriva protecționismului găsirea unei căi rapide de ieșire din criză. Cred că nu a existat suficientă ambiție și utilizarea uh, acestor acorduri uh, comerciale pentru a încuraja comerțul în zonele mai puțin dezvoltate. Cred că nu am avut suficientă ambiție. Aș dori să subliniez de asemenea și situația existentă în Barcelona Dar cu toate astea, cred că, așa cum a spus și doamna secretar de stat, președinția spaniolă a fost una mulțumitoare, aș spune chiar mai mult decât mulțumitoare, așa încât vă mulțumesc și vă felicit pentru asta. Vă mulțumesc, domnul Menendez. Mulțumesc, domnule președinte. Îi urez și eu bun venit, doamnei Bonat. poate este incorrect uh, din punct de vedere politic pentru un spaniol și chiar pentru cineva care vine din partidul de la putere să vă felicite atât de deschis, chiar mai puternic decât domnul Zalba, dar cu mare plăcere pentru activitatea pe care ați desfășurat-o. Dar așa stau lucrurile așa încât o să fiu incorect din punct de vedere politic. Felicitări pentru activitatea depusă. Nu o să comentez pe marginea ceea ce a spus domnul Zalba. Aș dori să spun că membrii Comisiei au recunoscut în mod obiectiv activitatea pe care ați depus-o și uh, Aș dori să-i spun lui Pablo Zalba că sunt de acord, într-adevăr, că lipsa de uh, progrese în uh, runda de la Doha nu are nicio legătură cu președinția spaniolă sau cu domnul președinte Van Rompuy. Deci a existat o dificultate structurală și va fi nevoie de ceva timp pentru a o rezolva, dacă vom reuși să facem asta. Am diverse întrebări, dar din respect pentru ceilalți colegi o să pun doar câteva acum și apoi, dacă domnul Morera este de acord și vom avea o a doua rundă de discuție, o să le pun și pe celelalte. Prima se referă la negocierile cu Mercosur. Știți că secretarul de stat, că există un sector în, acest, în această comisie care, datorită schimbărilor aduse în Uh, economia mondială a schimbat uh, mandatul de negociere din uh, decembrie 2009 într-unul de implementare. Știm foarte bine în cadrul acestei comisii că punctul de vedere al comisiei este cu totul pe dos și spune că mandatul conține suficiente garanții și uh, linii directoare ca să rezolve și noile situații apărunte cu uh, economiile afectate de criză. Dar întrebarea mea este, în primul rând, care este părerea dumneavoastră despre asta și, în al doilea rând, dacă credeți că ar fi adecvat să facem uh, în mod periodic uh, studii de impact în uh, privința acestei situații. Și a doua întrebare, V-ați referit aici la optimism și vi-l împărtășesc uh, în ceea ce privește situația din Ecuador și posibila sa includere alături de Peru și Columbia. Dar am auzit că Bolivia și amintesc dificultățile pe care le-am avut uh, atunci, Bolivia își revizuiește relația cu Uniunea Europeană ca fiind o relație strategică și cele mai recente vești ne fac să credem că această țară ar putea să urmeze exemplul Ecuadorului și să fie inclusă printre țările din comunitatea andină. Fără Bolivia sau fără Uniunea Europeană, fără ca ele să abandoneze procesul activ de integrare. Mulțumesc! Mulțumesc, Emilio! Uh, deși spaniola este o limbă foarte frumoasă și uh, uh, larg răspândită, nu este limba unică a Parlamentului European, așa încât o să-i dau cuvântul colegului meu. Doamnă subsecretar. Mulțumesc. Bine ați venit, doamnă secretar după ce am ascultat intervențiile colegilor noștri de dreapta și de stânga, uh, vă voi uh, spune și eu câte ceva, cu toate că nu în limba spaniolă. Vreau să vă felicit pentru realizările din timpul președinției spaniole. Trebuie să recunoaștem că este o președinție într-un moment crucial a, al Uniunii Europene după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și ne-a permis să începem să lucrăm conform noilor reguli. Și Parlamentul este satisfăcut de această experiență. Doamna secretară, ați uh, vorbit despre uh, stadiul negocierilor cu statele din uh, America Latină, Mercosur și vă felicit cu toate că mai rămân probleme. Vreau să mă refer și la alte subiecte, unele au fost menționate de colegul Pablo Salva, în special negocierile de la Doha. Am avut ieri un schimb de opinii cu comisarul Karel de Gucht și el și-a exprimat uh, dorința uh, să de a da o putea avea mai multă inițiativă. Împărtășiți acest uh, optimism că se va putea ajunge la o concluzie la începutul anului viitor. A doua întrebare privește extinderea regulamentului SPG 3 la SPG+. Comisia a propus o extindere fără schimbare substanțială a acestui regulament însă înțeleg că există anumite state care vor să aducă anumite modificări. Ce părere aveți eh, în legătură cu acest lucru? Și ultima întrebare, deja am avut o prezentare a strategiei de dezvoltare a politicii comerciale pentru 2020 din partea Comisiei. Cu experiența pe care ați acumulat-o în aceste șase luni puteți să-mi descrieți cele cinci uh, cele mai importante priorități ale președinției următoare și care vor avea un efect pozitiv asupra politicii comerciale. Uh, Vă mulțumesc, mulțumesc doamna secretar de stat pentru uh, Uh, prezentare, nu împărtășesc optimismul dumneavoastră și, sunt, și mă preocupă în special redeschiderea negocierilor cu Mercosur și acordurile cu Peru și Columbia. Știți că Europa este într-o situație extrem de dificilă, uh, nu avem creștere, uh, avem o creștere a șomajului, o destabilizare profundă a situației populației. Uh, acest lucru este adevărat în Spania, dar și în alte state ale Uniunii. Și chiar în acest moment negociați anumite avantaje pentru statele din America Latină. Acest lucru Mă îngrijorează acordurile și cu Peru și cu Columbia vor uh, destabiliza o parte a economiei franceze, lucru care va afecta nu doar Franța, cât și Europa. Pentru că uh, Europa va trimite bani uh, în străinătate pentru că va fi destabilizată. Eu mă întreb ce se va întâmpla cu agricultura europeană și cu vitele europene și creșterea de animale în Europa. Toate uh, vor apărea foarte multe importuri în Europa și uh, costurile de producție nu vor respecta nici normele sociale, nici cele de mediu de care, pe care le impunem în Uniune. Nu am o atitudine protecționistă, însă vreau, vreau să privim lucrurile în mod realist, să nu acționăm fără să vedem ceea ce se întâmplă în jurul nostru, din punct de vedere social, de mediu și ce se întâmplă din punct de vedere de al creării și pierderii de locuri de muncă. Parlamentul European are responsabilități în acest sens pentru Uniunea pentru Mediterana este un eșec uh, uh, care nu se datorează uh, președinției dumneavoastră. Ne-am făcut multe speranțe, dar trebuie să, ca acum, să înaintăm într-adevăr. Trebuie să ne asumăm anumite riscuri și aș dori să aflu care vor fi avantajele asupra economiei ale acestei Uniuni pentru Mediterana. Mulțumesc, doamna Muscardini. Vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc președinției spaniole pentru ceea ce a făcut. În ciuda uh, naturii destul de grave a situației prin care trecem, președinția spaniolă trebuie să transmită un mesaj foarte puternic următoarelor președinții. Noi, care, cei care suntem implicați în sectorul comercial, avem datoria să cerem ca Consiliul să acorde o atenție mai mare uh, neajunsurilor Uniunii Economice, lipsa unei politici economice, de exemplu. Poți să ai comerț, activități sociale, Uh, nu poți să faci nimic pentru a ajuta dezvoltarea în afara Europei decât dacă există o politică comercială în Europa. A venit vremea să avem o asemenea politică și dacă facem acest apel în mod mai susținut, în special ținând cont de ultimele luni, acest lucru mi s-ar părea extrem de salutar. Trebuie să ținem de asemenea cont de armonizarea tarifelor vamale. Domnul comisar de Gucht a spus ieri că există armonizare, însă domnul comisar știe că armonizarea există la nivel legislativ, însă nu la nivelul inspecțiilor și controlelor. Controle, controlelor. Avem inspecții care funcționează corespunzător, însă alte oficii vamale nu funcționează la același nivel. Trebuie să uh, ne asigurăm că există un nivel echivalent. Am luat notă cu satisfacție de munca președinției spaniole în ceea ce privește regulamentul împotriva contrafacerilor și uh, iau notă și de susținerea pentru IMM-uri Uh, această susținere va fi uh, foarte importantă în viitor. Uh, și un comentariu final. Europa se îndreaptă, încheie prea multe acorduri de liber schimb prea repede. Este prea bine să încercăm să ajutăm companiile europene și companiile din alte state pe bază reciprocă. Dar, dacă vorbim despre state cum ar fi India sau alte state mari, acest lucru este prematur și periculos. acum, la sfârșitul președinției dumneavoastră, aș ruga pe dumneavoastră și pe Consiliu să acordați mai multă atenție regulamentului cu privire la desemnarea de origine din afara Uniunii Europene, pentru că Uniunea Europeană nu poate să rămână în dezavantaj față de China și Statele Unite, unde există deja acest regulament. Vă mulțumesc și domnul Joe Higgins în numele grupului Stânge Unite Europene. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă secretar de stat, președinția spaniolă a funcționat în șase luni când am văzut uh, am fost martorii unor uh, activități de speculă pe piețele mondiale împotriva statelor ale Uniunii. Uh, Grecia a fost exemplul cel mai marcant, însă și Spania, Portugalia și Irlanda au suferit. Dumneavoastră, ca ministru pentru comerț, trebuie să știți că cu cât mai multe resurse sunt uh, absorbite de acești paraziți de pe piețele financiare, cu atât mai profundă va fi criza în economia reală. Pur și simplu datorită faptului că foarte multe fonduri publice care ar trebui să fie investite în infrastructură și în servicii uh, sunt folosite pentru a plăti uh, aceste activități speculative de pe piață pot să vă întreb cum justificați faptul că guvernul spaniol, ca și guvernul irlandez, a capitulat în fața acestor speculatori. Acum uh, scădeți nivelul de viață al uh, lucrătorilor din Spania, scădeți nivelul pensiilor și așa mai departe, însă nu ați făcut absolut nimic pentru a lupta împotriva speculatorilor și pentru a schimba acest sistem care a avut consecințe dezastroase pentru comerț, pentru creșterea economică și așa mai departe. În al doilea rând, în ceea ce privește acordul, acordul de liber schimb cu Columbia și cu Peru, cum justificați Uh, că aceste acorduri se opun uh, sindicatelor din Columbia și organizațiilor care reprezintă grupurile indigene, uh, organizațiile pentru drepturile omului, pentru că susține un guvern care încalcă în mod constant drepturile omului. Uh, recent s-a descoperit o, o o groapă comună. Uh, până cu victimele uh, organizațiilor susținute de către guvern. Cum se poate că interesele companiilor spaniole au fost puse mai presus decât drepturile omului? Și în același timp cu acordul cu guvernele central-americane, cum justificați continuarea negocierilor cu guvernul din Honduras, care este rezultatul unui proces care a început cu o lovitură de stat? Ce mesaj trimitem lumii în legătură cu ceea ce uh, face Uniunea Europeană pentru a asigura acorduri comerciale? Vă mulțumesc! Bine, acum vom putea asculta uh, uh, răspunsul doamnei Silvia Iranzo, o reprezentantă a uh, președinției spaniole. Președinte, comenzando por las... Mulțumesc, domnule președinte. O să mă refer mai întâi la întrebarea domnului Salva din partea PPE-ului, căruia doresc să îi mulțumesc uh, din suflet pentru uh, Uh, observațiile făcute și pentru uh, sprijinul său acordat uh, succesului, după părerea mea, al președinției spaniole în multe domenii. Dar sunt de acord, așa cum a spus și domnia sa, că mai sunt foarte multe domenii unde, în ciuda eforturilor noastre, nu am reușit să ajungem la rezultate mulțumitoare, fiindcă, pur și simplu, nu, nu stătea în puterea noastră să facem acest lucru. Am fi dorit să înregistrăm progres uh, în ceea ce privește negocierile de la Doha, dar după cum bine știți, domnule Salba, există foarte multe condiții necesare pentru astfel de progres și acestea decurg din uh, pozițiile intransigente ale unor țări, unele țări dezvoltate și unele țări emergente. Ne dăm seama, evident, că uh, suntem în perioadă electorală și până nu vom ști care este rezultatul alegerilor, nu vom ști care va fi poziția SUA. Dar suntem optimiști, fiindcă la noul G20 din, de la Toronto s-ar putea să asistăm la un progres în legătură cu acest, această chestiune. La întrebarea domnului Menendez o să răspund acum. În primul rând, ce părere avem de mandat? Mandatul acordat Comisiei pentru negocierile cu Mercosur. Credem că mandatul acordat acum câțiva ani Comisiei pentru a negocia cu Mercosur este unul care este încă în vigoare. Într-adevăr, au avut loc schimbări în economia globală, însă, după cum am spus și alții, problemele reale încă ne preocupă, la fel cum ne preocupau cu ani în urmă. Săptămâna viitoare va avea loc o nouă rundă de negocieri în noua fază care tocmai s-a deschis și la întâlnirea respectivă vom putea să ne facem o idee mai clară în legătură cu situația actuală și există posibilitatea schimbării mandatului însă nu putem spune nimic în acest sens acum. Sunt de acord cu dumneavoastră că ar fi bine să se facă studii de impact în acest domeniu. În ceea ce privește întrebarea despre Ecuador și Bolivia, fără îndoială că întoarcerea la masa negocierilor a Ecuadorului și Bolivia este un lucru extrem de bun Opinia mea personală este că Bolivia se, se va întoarce la masa negocierilor pentru că acest lucru este în interesul său și același lucru se aplică și Ecuadorului. Faptul că am uh, încheiat acorduri cu Columbia și Peru nu înseamnă că sperăm să includem Ecuador și Peru și Bolivia. pentru a trece la întrebările ridicate de domnul Kazak. În primul rând, întrebarea în legătură cu runda de la Doha. Considerăm că am înaintat foarte mult în ultimii ani și orice progres trebuie să se bazeze pe ceea ce s-a făcut după decembrie 2008. Însă, după cum am spus, la reuniunea din Canada vom putea avea o ocazie uh, pentru a vedea care sunt pozițiile statelor celor mai importante din zonă. În legătură cu uh, regulamentul GSP și faptul că există state care doresc să schimbe acest regulament. Deja există un pro- este în curs un proces de modificare a, a acestui regulament și pentru ca acest sistem să fie mai corect uh, și ca statele să beneficieze de acest uh, sistem de preferințe generalizate, trebuie să revizuim condițiile economice pentru a putea alege mai bine statele beneficiare nu vrem să excludem statele emergente care sunt foarte competitive. De asemenea, trebuie să examinăm diversi indicatori care se aplică diverselor sectoare și produse. Eh, trebuie să introducem și articole de, pen, pentru GSP și GSP Plus, eh, articole cu privire la Uh, prevederile de origine. Și în definiția strategiei 2020 în domeniul comerțului, ca urmare a documentului din 23 martie al Comisiei, uh, document care instituie o consultare publică în curs. Uh, termenul am impresia că este 28 iulie. În acest document combinăm diverse priorități. Nu știu dacă acestea sunt 5 sau 4, dar în principal trebuie să încheiem negocierile multilaterale și bilaterale în curs care vor avea impact economic asupra uh, zonei noastre. În al doilea rând, o aplicare mai bună a acordurilor deja existente, cu accent pus asupra barierelor non-tarifare în calea comerțului. În al treilea rând, putem să menționăm o atenție sporită inițiativelor care vor duce la anumite deschideri comerciale în anumite sectoare, cum ar fi produse ecologice și tehnologii pentru standardizare internațională, în special în domeniile cu potențial. Și de asemenea, ca prioritate, vom continua să luptăm pentru uh, continuarea dialogului strategic la nivel înalt pentru a discuta cadrul de acces la piață, accesul la materii prime, sărăcie educația și dezvoltarea. Trebuie de asemenea să consolidăm dialogul cu Statele Unite, să avem un dialog la nivel înalt cu China și de asemenea cu China și Rusia. Bineînțeles, vorbim și despre accesul pe piață. Trebuie să ajutăm IMM-urile pentru a avea un acces mai mare la piață. pentru a răspunde la întrebările ridicate de doamna Sarnez în legătură cu Mercosur. Noi suntem de părere că acordul cu Mercosur, care va necesita timp și eforturi, acest acord ar trebui să garanteze că și companiile europene vor putea să beneficieze la nivel net. Există un acces pentru uh, industria europeană în sectoare importante, cum ar fi al automobilelor și pieselor, pieselor de schimb. Atunci când am abordat acest subiect la negocierile de acum câțiva ani, existau probleme, însă vor exista și oportunități pentru industria chimică, farmaceutică, textilă. Vom avea un acces mai bun pe piață pentru sectoare foarte importante din Uniunea Europeană, cum ar fi vinuri, uleiuri alimentare și vrem ca indicatorii geografici să fie protejați. Însă este vorba de Uh, acorduri de nouă generație, foarte largi, și vom găsi noi oportunități în domeniul investițiilor și vom încerca să introducem, uh, să îmbunătățim transparența, protecția investițiilor, inclusiv competitivitatea pentru produse industriale. În Brazilia vedem foarte multe oportunități în domeniul comunicării, energiei, asigurărilor, serviciilor de mediu, construcții și achizițiile publice vor fi extrem de importante în uh, zona Mercosur. Se, des, se negociază discută, se negociază deschiderea unor segmente uh, Uh, în guvernele locale și să nu uităm de Cupa Mondială și Jocurile Olimpice care vor avea loc în Brazilia. Considerăm că acest acord este o provocare, dar și o oportunitate pentru companiile noastre. În ceea ce privește procesul euromediteranean, este clar că cerințele politice eh, înseamnă că nu putem să progresăm cu anumite state. În ceea ce privește problemele economice, avem provocări cu care ne confruntăm în acest moment. Trebuie să încurajăm integrarea între statele emergente. După cum știți, procesele bilaterale ne ajută să progresăm. Trebuie să intensificăm și eforturile pentru a încuraja diversificarea comerțului cu uh, Sudul și să încurajăm integrarea industrială și regională. Eh, pasando a las cuestiones comentadas por el señor Trec acum la întrebările domnului Higgins. Îmi cer spus, scuze, spune vorbitoarea. Am uitat de doamna Muscardini, care doresc să-i mulțumesc pentru comentarii și cu siguranță vom uh, reuși să ne consolidăm uh, sectorul comercial care este atât de important pentru regiune. Acum trecem mai de, trec mai departe la întrebările domnului Higgins, care ne-a întrebat uh, de ce am uh, abandonat lupta în fața speculanților, uh, dat fiind consecințele negative asupra comerțului. Conform cifrelor pe care le avem la dispoziție, comerțul internațional, începem de la situația generală, e, crește cu 25%, ceea ce reprezintă un proces uh, de însemnătate, iar anul trecut a fost uh, situația, ne-am confruntat cu situația financiară cea mai uh, cea mai gravă de după al doilea război mondial și iată, într-o astfel de situație, comerțul ne ajută să, aj- să ajungem la creștere economică și ocupare. Dumneavoastră ați vorbit despre Spania. Iar aici sectorul uh, extern ne ajută să creștem. Pentru noi, uh, iată, consecințele asupra ocupării și activității economice nu sunt atât de grave cum ar fi putut fi. De pildă, în 2009, acest sector ne-a uh, adus 2,9% creștere din PIB, iar în 2010 considerăm că aceasta va depăși 1,5% Uh, creștere pentru PIB. Strategia 2020 ne va ajuta să ne dezvoltăm în continuare, să ne să consolidăm uh, sectorul comercial. În ceea ce privește acordurile cu Peru și Columbia, fără îndoială, uh, întrebările dumneavoastră sunt foarte pertinente și sunt conștientă că s-a dezbătut acest lucru pe larg în Parlamentul European. A existat și o misiune parlamentară în Columbia pentru a vedea cum stau lucrurile pe teren în ceea ce privește drepturile omului. Din informațiile pe care le avem noi la dispoziție, cred că toată lumea este de acord că s-a înregistrat progres. Organizația Internațională a Muncii a oglindit acest lucru în raporturile, rapoartele sale ca și ONU, iar Comisia Europeană a observat că s-a să progres în toate domeniile la care ați făcut dumneavoastră referire. Iar aceste chestiuni care cred că țin de dezvoltare durabilă sunt uh, chestiuni care ne preocupă, mai ales în acordurile noastre de noua generație pe care Uniunea Europeană le semnează la ora actuală. Este vorba de respectarea drepturilor sociale și uh, drepturile lucrătorilor. Aceste aspecte se regăsesc în acorduri, iar Comisia va monitoriza îndeaproape evoluțiile, evoluția situației pe măsură ce punem în aplicare acordurile comerciale. Și cred că am reușit să răspund tuturor întrebărilor. Vă mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc foarte mult pentru aceste mm, răspunsuri și această evaluare foarte amănunțită și deschisă în ceea ce privește uh, realizările președinției spaniole. Vă mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare să asist la succesele guvernului spaniol în acest domeniu, dar și în altele. Iată, acum se încheie ședința noastră. Următoarea noastră întâlnire va avea loc pe 13-14 iulie. Vă mulțumesc, la revedere!